Good morning. I will continue speaking. Bună dimineața, vom, voi continua în limba portugheză. Ok, thank you. Good morning. Bună dimineața, voi continua în limba portugheză. Primul, primul punct de pe ordinea de zi de astăzi uh, comunicările președintei. Avem vești proaste, din păcate. Unii dintre dumneavoastră probabil ați dedus, dar președinta noastră, doamna Svensson, a anunțat ieri că va demisiona din Parlament din motive de sănătate. Conform cu regulamentul de procedură, primul vicepreședinte va prelua uh, rolul său până la alegerea unei noi președin, unui nou președinte al comisiei noastre. ieri la reuniunea coordonatorilor s-a decis să emitem o declarație de presă prin care exprimăm mulțumiri doamnei Svensson din partea întregii comisii pentru angajamentul său și pentru activitatea sa pentru angajamentul său de a promova drepturile femeilor și problema egalității de gen. Aceasta este situația în momentul actual. Cu toții regretăm situația, nu doar pentru că doamna Svensson a făcut foarte multe eforturi ca președinte a acestei comisii. Regretăm și motivele pentru motivele demisiei sale. Sperăm că își va reveni repede și că se va însănătoși și că ne vom revedea în Parlament sau în Suedia cândva în viitor. Acestea fiind spuse, sper că ați avut vaca- o vacanță plăcută, bine ați venit înapoi la munca parlamentară. Vom avea o ședință destul de ocupată. Sper că v-ați reîncărcat bateriile și că ați avut o vacanță foarte odihnitoare. Sper că revenim cu forțe noi și putem să ne apucăm din nou de lucru. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. În ceea ce privește punctul 14, delegația către la, la Zagreb, uh, va fi mutat după punctul 9. Punctul 11 raportul doamnei Svensson în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European va fi amânat până la ședința noastră ulterioară. Datorită demisiei doamnei Svensson, la reuniunea coordonatorilor am decis să îi alocăm acest raport doamnei Iaroc, dat fiind că este prima vicepreședinte a acestei comisii. Ea va fi președinta intermediară până, când, până la alegerea unui nou președinte. Sper așadar că sunteți de acord cu aceste mici modificări uh, pe ordinea de zi. Doamna Figueiredo dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu le urez tuturor bun venit după vacanță. Sunt uh, complet de acord cu toate cele spuse anterior de președ... doamnă președintă. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, am subliniat importanța situației în care se găsește doamna Eva Brit Svensson. Regretăm situația, suntem de acord cu cele spuse până acum. Ca membru a grupului său și ca colegă a doamnei Svensson în Parlamentul European, aș sublinia rolul extrem de important pe care l-a jucat doamna Svensson în respectarea drepturilor femeilor și în promovarea egalității de gen. Eva Brit a fost uh, angajată în acest sens, nu doar ca și președintă a comisiei noastre, a încercat să dea o vizibilitate mult mai mare activității noastre în, într-o serie de uh, state, din af- chiar și în afara Parlamentului European. Am vizitat Portugalia de mai multe ori și uh, credea într-adevăr în respectarea drepturilor femeii. În acest sens, ne întristează foarte mult situația actuală. Bineînțeles că îi urăm doamnei Svensson în sănătoșire grabnică și îi mulțumim pentru toate eforturile sale. De asemenea, salutăm eforturile sale și munca sa în Parlamentul European și în special în această comisie. Mulțumim, doamnă Figueiredo. Punctul 3 Mm, alte comunicări ale președintei. Mâine, de la 5.45 până la ora 6 după masă, vom avea o reuniune comună cu Comisia Libe. care este menită să o cunoaște, în care vă vom cunoaște pe Eh, doamna comisar, eh, doamna coordonator împotriva traficului de ființe umane, doamna Vasilianu. Vom, vom avea de asemenea o altă reuniune în 15 septembrie de la ora 18 până la 18.30 la care reuniune vom vota o serie de rapoarte urgente de pe ordinea de zi. Punctul 4. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 20 aprilie, 14-15 iunie și 14 iunie. Le aveți, aveți aceste procese verbale în dosarele dumneavoastră. Dacă nu aveți obiecții și nu le ridica, ridicați până la sfârșitul acestei reuniuni, le vom considera, considera adoptate. Punctul 5. comunicări privitoare la recomandările coordonatorilor. La reuniunea din 13 iulie s-au luat o serie de decizii pe care le aveți în dosar. Dacă nu se înregistrează obiecții, acestea vor fi considerate adoptate de către Comisie. Punctul 6. Începe de, fa- de fapt secțiunea de vot a reuniunii noastre. Vă rog uh, să aveți la îndemână cartela de vot. Am găsit-o și pe a mea pentru a putea începe. Ora, o primeiro. O primeiro assunto diz respeito à posição do Parlamento. Primul punct. Poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, modificat de Consiliu. Are cuvântul acum doamna raportor Matera. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dau bună ziua tuturor colegilor. Doream să iau cuvântul ca să vă fac câteva precizări în legătură cu mai multe puncte care au determinat uh, redactarea listei de vot. Deci, fac aceste precizări, dar de asemenea doresc să vă spun că nu îmi doresc să relansăm dezbaterea. Și asta uh, mi se pare cu atât mai necesar cu cât comisia nu era prezentă cu ocazia în reuniunii noastre de pe 14 iulie. Deci, în calitatea mea de uh, raportor pentru acest uh, proiect de buget, mi s-a părut uh, uh, binevenit să fac aceste precizări. Știind că trecem printr-un moment de criză financiară și de criză a locurilor de muncă, de aceea este absolut fundamental să menținem toate obiectivele pe care ne le-am uh, fixat în acest domeniu al pieții muncii, a locurilor de muncă și a egalității șanselor. Din acest motiv am cerut uh, o cereri, am cerut o mărire cu un milion de euro la capitolul asistență tehnică și operativă. Un milion de euro în plus față de ceea ce propusese Comisia Europeană. Sper că astfel o să putem să creăm un grup de lucru de înalt nivel uh, care să se ocupe tocmai de aceste obiective uh, în ce privește accesul persoanelor cu handicap, în ce privește dezvoltarea sustenabilă și în ce privește egalitatea de șanse. Apoi, în ce privește programul DAFNE de luptă împotriva violenței, am cerut să menținem același nivel de credite de angajament ca și în anul 2010, ceea ce mi se pare absolut indispensabil ca să putem să ne continuăm munca asupra acelor proiecte care de ani de zile ne permit să luptăm împotriva violenței și la care Parlamentul ține foarte mult. De asemenea, cred că dacă vom dispune de noi resurse, vom putea să lucrăm și mai bine în acest domeniu. Deci profit de prezența Comisiei Europene dacă o să puteți, doamnă președinte, să le dați cuvântul ulterior. Deci, vreau să îi întreb cum cred că pot să reducă creditele de angajament pentru programul DAFNE fără ca acest lucru să aibă repercursiuni asupra uh, femeilor, uh, a copiilor și, în general, a persoanelor foarte vulnerabile. Apoi, în ce privește bugetul Institutului European pentru Egalitatea de Gen de la Vilnius, este foarte important să garantăm același nivel de finanțare ca și în anul 2010. Eu am ținut legătura cu institutul și ei mi-au explicat că au nevoie de noi resurse, mai ales uh, pentru a putea uh, uh finanța închirierea de uh, noi spații, pentru că guvernul lituanian nu le va mai oferi în mod gratis un sediu începând cu luna decembrie 2011. De aceea, institutul are nevoie de noi fonduri pentru a putea închiria noi birouri. Și apoi, cred că este important și pentru acest institut să aibă noi angajați care să se ocupe de punerea în aplicare a programelor specifice ce țin de institut. Deci, rog Comisia Europeană să îmi dea explicații în ce privește reducerea bugetului afectat acestui institut care mai mult ca niciodată, așa cum vă explicam acum, are nevoie de noi fonduri. Cum spuneam, nu țin neapărat să relansez întreaga dezbatere, dar aveam aceste întrebări pe care țineam să le adresez Comisiei Europene și dacă se poate, doamnă președinte, să le dați cuvântul pentru a putea primi răspunsuri din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă Matera, spune doamna președintă. Dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Thank you, Mrs. President and Mrs. Rapporteur, and to you the... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor și stimați membri ai Comisiei FEM că ați dat uh, posibilitatea Comisiei să își prezinte comentariile în legătură cu acest raport. După cum a luat notă doamna raportor, vreau să clarific întrebările ridicate de, ridicate de Comisie în legătură cu Institutul pentru egalitatea de gen și programul DAFNE. În primul rând, în ceea ce privește Institutul European pentru Egalitate de Gen, proiectul de buget al Comisiei pentru 2012 corespunde cu uh, programarea. Din punct de vedere tehnic, pentru toate agenții, venitul alocat din surplusul 2010 a fost uh, luat în considerare în redactarea bugetului pe 2012. Prin urmare, contribuția comunitară din anul 2012 pentru acest institut ajunge la 7,22 milioane de euro, din care 1,84 milioane de euro provin din surplusul din 2010. Acest lucru explică suma de 2,98 de milioane care au, a fost uh, cerută în proiectul de buget 2012. În plus, ă, propunerea comisiei este conformă cu cererea instituției, institutului și ă, conform titlului 1, 2 și 3 propuse de institut. Proiectul, comis, proiectul de buget pentru 2012 deja ia în considerare costurile legate de închirierea sediului institutului. Prin urmare, Comisia nu a redus subvenția comunitară pentru institut în 2012. Propunerea Comisiei respectă programarea financiară pentru 2012 și reflectă cererea institutului. În ceea ce privește personalul, însă, în 2012, institutul și comisia au cerut uh, trei posturi temporare noi și trei posturi noi de agenți contractuali. Aceste posturi se justifică de vreme ce institutul este într-o fază crucială de început. Consiliul a redus un post de agent temporar. O asemenea acțiune ar putea periclita capacitatea institutului de a își începe activitatea în mod optim. În al doilea rând, în ceea ce privește programul Progres, în ceea ce privește egalitatea de gen în proiectul de buget 2012, Consiliul a redus alocările de plată cu 2,1 milioane de euro. Deci, raportul de al- alocări de plată la credite de plată a scăzut de la 80% la 63%. Acest lucru ar putea periclita implementarea programului. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește reducerea finanțării pentru programul DAFNE, Comisia a propus în proiectul de buget pentru 2012 suma de 17,5 milioane de euro. Această sumă corespunde cu programarea financiară inițială. Cu toate acestea, dacă comparăm sumele cu cele din 2011 și 2012, constatăm o scădere de 2,5 milioane. Această scădere se explică prin faptul că în procedura din 2011 autoritatea bugetară a crescut alocările 10,6 milioane de euro la 20 de milioane de euro. Deci, de fapt, nu este vorba de o reducere în alocările pe 2012 pentru programarea financiară sau DAFNE. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum uh, dăm iarăși cuvântul doamnei Matera, dacă dorește să intervină. Nu este cazul, nu mai dorește să intervină. Atunci trecem mai departe la vot. În ceea ce privește primul amendament, Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6202 Matera pentru Împotrivă Abțineri Se adoptă 6203 Matera pentru împotrivă obțineri se adoptă 6220 Matera pentru împotrivă obțineri se adoptă 62-21, Pârvanova. Cine este pentru? Împotrivă. Există comentarii în sală. Abțineri se adoptă. 6209 Matera. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6210. Amendamentul Matera. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6222 Figueiredo. Cine este pentru? Cine este încă o dată pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6200 facem o verificare electronică. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 6200, amendamentul Matera. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 62-23, amendamentul Figueiredo pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62-24. Tot amendament Figueiredo. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 62-11. Matera. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-25 Figueiredo pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62-12 Matera pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-26 amendamentul Figueiredo, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 62.13. Matera, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62.30. Matera, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62.15. Matera, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-16 Matera pentru împotrivă abțineri se adoptă 62-17 Matera pentru împotrivă abțineri se adoptă 62-18 pentru împotrivă abțineri se adoptă 62, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acestea fiind spuse, am ajuns la final. Am votat acest proiect, am votat toate amendamentele acestui proiect de aviz. Votul în Comisia Buget va avea loc la reuniunea din 4-6 octombrie. Felicitări raportoarei noastre! Punctul 7, vom agora... Trecem acum mai departe la punctul 7 de pe ordinea de zi și vom vota proiectul de aviz în ceea ce privește platforma europeană împotriva sărăciei și împotriva excluziunii sociale. Doamna Zaborska este raportor și are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În principiu nu am nicio observație de făcut. Doresc doar să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. M-am străduit să țin cont de toate acestea.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 37 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 42 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 și 45 amendamente identice. Pentru, împotrivă, abțineri, par a fi respinse, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. E caduc. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, Vreți o verificare electronică la 50? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11. Nu putem să votăm în bloc de la 11 până la 16? Deci, votăm? Nu. Atunci votăm separat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. Tre, uh, pentru potrivă se adoptă 4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 31 de voturi pentru, abține niciun vot împotrivă. Felicitări doamne Zaborska, raportoarea noastră. Vamos passar ao ponto 8. Trecem acum la punctul 8. Cel de-al patru forum la nivel înalt în ce privește eficacitatea ajutorului. O, raportarea este doamna Crețu. Nu știu dacă dumneavoastră dorește să ia cuvântul, nu? Atunci trecem la vot. Putem să votăm în bloc? Întreabă doamna președintă cele trei amendamente? Bine. Deci, Votăm amendamentele 3, 2 și 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cu unanimitate, felicitări, doamnei raportor. Acum, vă rog să-mi dați voie să-i cer doamnei vicepreședintă să mă înlocuiască, deoarece acum votăm un raport care îmi aparține. Și aș dori să iau cuvântul în calitatea mea de raportoare și atunci o rog pe uh, doamna vicepreședintă să îmi dea cuvântul. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Deci, la punctul 9 de pe ordinea de zi, Raportul în ce privește progresele făcute uh, referitor la concediul de maternitate, de fapt e vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral, spune doamna președintă, de când Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură pe data de 20 octombrie 2010 pentru revizuirea directivei uh, uh, pentru concediul de maternitate, încă nu a existat o poziție oficială a Consiliului asupra acestei propuneri de revizuire. Cu ocazia ultimei reuniuni a coordonatorilor, doamna raportor a fost uh, rugată să propună o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru a afla în ce Uh, stadiu se află acest dosar. Și ne-am dorit ca această întrebare să uh, figureze pe ordinea de zi a sesiunii plenare uh, septembrie 1. Vă propun să-i dăm imediat cuvântul doamnei Estrela pentru ca dumnea ei să ne prezinte această întrebare orală și apoi să putem să lansăm discuția. Vă mulțumesc, spune doamna Estrela așa cum s-a spus deja de către doamna președintă. Acest subiect a trecut prin mai multe aventuri. Cea mai recentă fiind una uh, nu foarte îmbucurătoare, și anume că Consiliul a refuzat să ia atitudine față de propunerea adoptată de către Parlamentul European anul trecut, cum s-a spus în timpul sesiunii plenare din 1 octombrie. În timpul reuniunii coordonatorilor uh, dinainte de vacanță s-a hotărât că vom prezenta o întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o dezbatere în sesiunea plenară, prima sesiune plenară din luna septembrie. Mai multe grupuri politice au făcut propuneri de amendamente pentru această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Personal am acceptat toate propunerile de amendament cu excepția propunerii din partea grupului GUE la aliniatul numărul 5. Am optat astfel deoarece găseam că nu eram foarte coerenți atunci când stabileam un termen limită pentru uh, intrarea în vigoare a propunerilor din raportul meu votat în octombrie în Parlament. Deci nu eram de acord cu această dată limită uh, în anul 2020 atâta timp cât strategia Europa 2020 va fi pusă în aplicare, se înțelege de la sine că vor exista, se vor întruni condițiile necesare care vor permite statelor membre la nivel național să uh, respecte aceste obiective. Cred, prin urmare, că noi trebuie să dăm dovadă de o anumită flexibilitate, mai ales dacă ținem cont de Uh, circumstanțele actuale, criza financiară, economică, socială, în fine, suntem cu toții familiarizați cu această situație și cu specificitățile din um, statele membre. Prin urmare, sugerez să ad uh, adoptăm clauza pasarelă și să existe mai multe etape pentru punerea în aplicare a raportului nostru. Deci mi se pare mult mai important să spunem ca, că ne dorim ca până în anul 2020 aceste măsuri trebuie să fie aplicate. Deci mi se pare mai important să formulăm astfel textul um, mai degrabă decât să spunem că uh, măsurile trebuie să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Eu uh, am discutat cu reprezentanții Consiliului, reprezentanții președinției poloneze, am avut și discuții informale cu doamna comisar Reding pentru a găsi o modalitate de a debloca uh, situația uh, acestui uh, dosar și pentru a găsi un răspuns uh, adecvat și care uh, ține cont de um, um, realitate și care, în plus, permite uh, un grad cât mai ridicat de protecție pentru uh, femeile din Europa. Și am ales această cale a întrebării cu solicitare de răspuns oral pentru a afla pe cale oficială care este poziția Consiliului. Știm că președinția poloneză ține mult la acest subiect și că depune eforturi pentru a debloca situația, însă din păcate, poziția Consiliului și poziția președinției poloneze nu sunt neapărat um, identice. De aceea, este important pentru Parlamentul European să primească un răspuns pentru a afla care este poziția oficială a Consiliului și pentru a ști care sunt intențiile um, Consiliului față de uh, raportul adoptat cu mare majoritate în luna octombrie. Vă mulțumesc, doamnă președintă, atât am avut de spus. Euh, Vă mulțumesc, doamnă raportor. Cine dorește să ia cuvântul? Mai întâi doamna Luling. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Atunci când faci politică, trebuie să-ți aduci aminte ce a spus un mare filozof francez. Tot ceea ce este exagerat este de fapt neînsemnat. Parlamentul European uh, a ținut să adopte o poziție exagerată față de uh, această chestiune a concediului de maternitate și atunci Consiliul evident a hotărât că nu merita să se oboțească să discute pe marginea unei propuneri atât de exagerate. Am uh, luptat pentru a, fi, a vedea adoptată o poziție mai rezonabilă, mai pragmatică Uh, astfel încât să obținem un acord uh, cu Consiliul. Deci noi am insistat să existe o durată de 18 săptămâni, dar dumneavoastră ați vrut 20, 22 sau chiar mai mult. Și știam deja în timpul, uh, că în timpul președinției spaniole că nu vom avea sorți de izbândă cu um, această propunere. Și credeți-mă că știu despre ce vorbesc președinția spaniolă ne-a spus atunci foarte bine dacă veți vota acest raport cu aceste cereri exagerate, Consiliul nu va face nimic. Cel puțin noi, președinția spaniolă, dar nici următoarele. Deci, cum spuneam, din cauza că aveam niște pretenții exagerate. Acum, după ce ați fost uh, dați afară pe ușa principală, încercați să intrați pe geam și vreți să redeschideți dezbaterea cu Consiliul este o, o modalitate ciudată de a proceda. Niciodată nu am uh, uh um, folosit asemenea proceduri. Avem proceduri uh, bine împământenite, de ce nu le folosim? Aveți o obsesie cu această poziție exagerată. Deci, Personal, cred că este o, o modalitate foarte ciudată de a încerca uh, să reparați uh, stricăciunile, între ghilimele fiind spus, pe care le-ați făcut și eu nu sunt deloc de acord, nu vreau să fac parte din acest joc. Mulțumim, doamna Luling. Acum are cuvântul doamna Figueredo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În timpul unei reuniuni precedente, înainte de vacanță, am hotărât să prezentăm această întrebare cu solicitare de răspuns oral pe această temă. multe state membre au probleme. Până la urmă, Institutul Euro- instituțiile europene, eh, Parlamentul, Comisia și Consiliul ar trebui să conlucreze. Unul, una dintre instituții are dreptul de a nu fi de acord cu Parlamentul și noi avem dreptul să nu fim de acord cu această poziție, pentru că noi reprezentăm statele membre. Eu uh, aș sugera ca Uh, să reexaminăm dacă, dacă e posibil problema și eventual să modificăm solicitările noastre și să ne concentrăm pe probleme unde putem să introducem o schimbare și să nu continuăm să batem apa în piuă cu o problemă ca, care știm că nu va avea o rezolvare. Vă mulțumim, doamna Iana Kudakis. Are cuvântul doamna Bauer. Uh, uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult. O remarcă scurtă. Bineînțeles că nu vrem să redeschidem dezbaterea. Și ceea ce am decis cu un an în urmă. Eu sunt sigură că dacă credem în continuare că mai puțin este mai mult, acum am fi avut o directivă. De vreme ce Consiliul a fost cel care a creat problema, o actualizare a informațiilor nu este revenită, însă păstrarea acestei directive pe baza problemelor de sănătate și siguranță, mi se pare un curs de acțiune mai rezonabil. Nu înseamnă că cineva trebuie să fie considerat uh, un erou pe baza unui populism nefondat. Trebuie să găsim un echilibru real în aceste cazuri și este destul de greu. În orice caz, ar trebui să punem o întrebare Consiliului, un lucru care se justifică de vreme ce nu s-a înregistrat niciun fel de progres timp de mai mult de un an. Să uh, punem o întrebare în legătură cu felul în care evoluează lucrurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bauer, doamna Eck. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește aspectele tehnice, o întrebare cu răspuns oral este o metodă excelentă de a păstra această temă în văzul opiniei publice. Este, mi se pare corect să folosim o întrebare cu răs, solicitare de răspuns oral. În al doilea rând, ca eurodeputat și expert în legislația publică internațională, Vă reamintesc de un caz că 25 de ani în urmă era interzis să pui întrebări legate de drepturile omului unui guvern. Se considera că acest lucru nu este adaptat și nu se întâmpla. Nici de, în sistemul ONU singura modalitate de a pune o întrebare uh, era dacă era vorba despre încălcări în masă ale drepturile omului și era vorba de o procedură secretă. Însă situația s-a schimbat extrem de mult astăzi și în foarte multe probleme legate de drepturile omului ne simțim îndreptățiți să chestionăm uh, guvernele și organismele ONU. Această schimbare a avut loc prin munca ONG-urilor și a membrilor parlamentelor din toată lumea. Dacă toate guvernele se opun în Consiliu, acest lucru nu este un argument pentru noi, pentru că noi avem o misiune specială. Lucrăm pentru egalitatea de gen aici și dacă noi ne retragem, atunci cine uh, va susține aceste probleme? Merci. Merci, Mulțumesc, doamna Eck. Are cuvântul domnul Romeva. Vă mulțumesc. Nu am dorit să intervin, însă după această dezbatere cred că este important să uh, ne facem și noi vocea auzită. Două probleme. Una pe bază. Nu trebuie să uităm că egalitatea și libertatea de oportunitate pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană este o problemă europeană, nu este o competență a statelor membre. Este o responsabilitate a Uniunii, lucru care apare în această temă. Cealaltă problemă, care a fost menționată de asemenea, noi aici îi reprezentăm pe cetățeni. Noi avem un mandat propriu, avem responsabilitatea noastră, indiferent de ceea ce decide un guvern sau altul al unui stat membru. Noi reprezentăm voința cetățenilor și îngrijorările, îngrijorările lor, atunci și așa dar trebuie să recunoaștem că această problemă îi preocupă foarte mult pe cetățeni peste tot în Europa. Noi trebuie să continuăm și să dezbatem problema. Doar asta cerem cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Bineînțeles că nu depinde doar de noi rezultatul, însă faptul că va avea loc o discuție uh, este salutar și de aceea susțin propunerea colegei mele Estrela și poate cu câteva amendamente, însă principiul este de a păstra dezbaterea deschisă și pentru a permite găsirea unei soluții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Romeva. Doamna Thompson. Vă mulțumesc. Cred că unii dintre noi trebuie să re- înțeleagă mai bine ceea ce se înțelege prin concediu de maternitate. În sindicatele din țara mea spuneam că concediul de maternitate este o problemă care ține de angajare, de angajator. S-a spus aici că este și o problemă de sănătate și siguranță, însă concediul de maternitate este, după părerea mea, un drept fundamental, un drept uman. Nu trebuie să fii uh, pedepsită ca femeie uh, pentru că ai dat naștere unui copil. Am discutat acest lucru în partidul meu și dacă Eh, vorbim aici de eh, probleme de angajare. Dacă ar fi vorba de probleme de angaj dacă privim lucrurile din perspectiva angajării, atunci și problemele de prostat ar putea să fie Femeile nu trebuie să fie ținute ostatice în negocieri. Și nu cred că sindicatul uh, șoferilor din Uniunea Europeană ar trebui să influențeze situația femeilor care uh, vor să aibă copii. Din păcate, în multe state membre, um, dreptul de concediu la maternitate nu este o problemă de angajare, este un drept. În țări cum ar fi Portugalia, acest concediu este plătit. Noi nu ar trebui să dăm să urmăm uh, linia cea mai reacționară și care uh, este susținută de statele membre cu cele mai, cea mai redusă egalitate de gen. Trebuie să uh, și Consiliul de maternitate este un drept uman. Mulțumesc, doamna Thompson. Are cuvântul domnul Simoschi. Doamnă președinte, nu cred că trebuie să ne convingem unii pe alții aici. Pentru că comisia noastră este destul de deschisă la aceste probleme, în ciuda faptului că există unele diferențe. Problema este dacă această problemă va putea să fie introdusă în realitate, pentru că există o diferență între euforia din Parlament și realitatea din afară. Împărtășesc aceste intenții, însă mă întreb dacă ar trebui să continuăm această dezbatere, să demonstrăm că, eu, pentru că noi luptăm pentru această cauză sau vrem să obținem un progres. Există o problemă instituțională și eu mă întreb în legătură cu rostul unor asemenea acțiuni. Eu aș spune foarte deschis că problemele, că relațiile instituționale funcționează pe baza compromisului și dacă o instituție își exercită dreptul de veto, se blochează întreaga inițiativă. Noi avem un mandat democratic acordat de milioane de cetățeni și cu toate acestea nu am reușit să ajungem la niciun rezultat după un an. Noi avem un rol și trebuie să ajungem la rezultate. Noi trebuie să găsim care pot să fie relațiile între Parlament, Comisie și Consiliu, pentru că ceva nu este bine. Noi avem un mandat democratic însă după aceea guvernele pot să blocheze o inițiativă de-a noastră. Trebuie să stabilim obiective ambițioase, însă acestea ar trebui să fie cele care să, să poată fi susținute de guverne. Doamne, doamna Luling, am o moțiune de procedură. Aici nu este vorba de drepturile omului sau de prestigiul nostru, este vorba de o problemă instituțională. Ne aflăm în procedură de codecizie în această temă, împreună cu Consiliul și Comisia. Și în procedură de codecizie, niciodată nu uh, am avut până acum o întrebare cu solicitare de răspuns oral în plenară cu dezbatere. Eu aș dori să mă, eu mă întreb dacă va fi acceptabilă o asemenea întrebare, pentru că avem alte modalități de a acționa vis-a-vis -vis de Consiliu. Cu toții susținem o îmbunătățire a directivei existente. și dacă ați fi acceptat propunerile noastre rezonabile, deja am fi avut o directivă nouă cu o îmbunătățire. Poate nu de 5-6 săptămâni, dar 2 sau 4 săptămâni. Însă, dumneavoastră, sunteți responsabili pentru că ați exagerat și din acest motiv nu am înregistrat niciun progres până acum. Eu v-aș solicita să cerem un aviz din partea serviciului juridic dacă în procedură de codecizie poate să aibă loc o întrebare cu solicitare de răspuns oral în plenară. Ar fi o premieră, dar mă întreb dacă nu cumva prin această acțiune ne vom pierde întreaga credibilitate. Și ultimele două intervenții, doamna Zaborska. Mulțumesc. Într-adevăr, ne aflăm într-o situație dificilă. Această directivă se referă la protecția femeilor însărcinate uh, și la protecția acestora după perioada de sarcină. E un subiect foarte delicat. Situația un, în anumite state membre nu este deloc pozitivă. Legislația nu ține cont de ceea ce fac aceste femei pentru societate. Nu se ține cont când vine vorba despre compensarea, compensațiile financiare acordate femeilor în timpul concediului de maternitate. Sunt de părere că e necesar să adresăm o întrebare exhaustivă și să intervenim în Consiliu. Dar trebuie să fim foarte prudenți, fiindcă poziția Parlamentului European e deja clară. S-a adoptat o poziție la plenară și dacă vrem să intervenim la Consiliu, am putea să o facem, însă întrebând doar uh, când uh, urmează a fi implementat acest act normativ. Nu putem să venim cu alte pretenții deocamdată, fiindcă știm că există probleme, mai ales uh, în ceea ce privește acest aviz. Chiar nu știu ce să spun. Nu știu ce se poate face în acest caz, la comisie, pe acest dosar. Însă, cert este că la ora actuală, dacă ar fi să cerem de la comisie un nou text, poate că acest lucru ar fi fezabil și poate că ar fi acceptabil atât la Parlament cât și la Consiliu. Nu știu dacă putem să întrebăm uh, Comisia ce viitor întrezărește pentru acest dosar. Eu cred că cel mai bine ar fi să adresăm o întrebare simplă Comisiei și Consiliului, pentru că în ceea ce ne privește pe noi, situația este foarte clară. Avem deja o poziție adoptată. Zaborska. Mulțumesc, doamna Zaborska. Are cuvântul doamna Cescova. Thank you, Madam Chairman. I have uh, only a really short speech. I... Mulțumesc. Intervenția mea va fi foarte scurtă. Vin cu o observație. Concediul de maternitate e un drept fundamental și ar trebui să fie privit ca atare. Vă mulțumesc. Foarte bine. Atu- înainte de a da cuvântul raportoarei pentru sinteză, pentru a răspunde la remarca doamnei Luling, am examinat legislația și articolul 115 spune că decizia aparține conferinței președinților uh, dacă este acceptabilă sau nu o asemenea întrebare cu solicitare de răspuns oral. Noi putem vota pe această întrebare cu solicitare de răspuns oral și ulterior conferința președinților va putea sau nu să accepte uh, această întrebare pe ordinea de zi. Acum dăm cuvântul doamnei Estrela, domnul raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat astăzi. Le mulțumesc celor care au făcut observații pozitive în special. Asta mai ales în ceea ce privește întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului. S-a vorbit mult, s-au făcut observații bune și încă o dată s-a subliniat importanța acestui subiect. Aș dori să revin puțin asupra anumitor intervenții, fără a dori să redeschid această dezbatere. Subliniez din capul locului că e vorba de aici de o provocare demografică. Rata natalității este la nivel european destul de scăzută. S-a încercat soluționarea acestei probleme și de aceea și ar, ar trebui ca impulsurile acordate creșterii ratei natalității să fie, să fie salutate. A fi mamă reprezintă un drept fundamental și nu ar trebui să fie privit ca o povară pentru societate. De aceea e nevoie să schimbăm puțin mentalitatea, să schimbăm această abordare care există acum la Consiliu. După cum a spus-o și doamna Zaborska, a fi mamă e un serviciu pentru, către stat și către societate. Situația economică e foarte grea acum. Și de aceea, acest subiect trebuie să fie reevaluat în contextul actual. E foarte Poziția noastră, poziția Parlamentului European e foarte clară. Votul a fost foarte clar. Acest subiect a fost dezbătut în toate grupurile politice, au existat dezbateri controversate și, până la urmă, Parlamentul European s-a exprimat foarte hotărât pe această temă. S-au transmis semnale atât la Consiliu cât și la Comisie. S-a discutat și despre clauza pasarelă. Dorim să avem o propunere flexibilă și realistă totodată. În același timp, ne-am dori ca opinia Parlamentului European, ca ă, poziția deja asumată să fie respectată. Dorim să avem acel termen de 2020 și dorim ca, așadar, până în 2020 să implementăm toate propunerile și deciziile Parlamentului European. Nu e vorba despre dezbateri teoretice, despre însemnătatea democrației, despre drepturile cetățenești, drepturile fundamentale și drepturile Parlamentului European și așa mai departe. Aș dori doar să Uh, fac un apel la eurodeputații britanici și să le atrag atenția asupra faptului că după toate discuțiile ce au avut loc în Marea Britanie și nu numai, s-a ajuns la faptul că Regatul Unit a uh, venit cu o propunere legislativă radicală comparativ cu actele normative în vigoare. E vorba despre o propunere legislativă care ține cont de hotărârea Parlamentului European. În Belgia există o tendință similară. Ideea este că lucrurile se mișcă în direcția potrivită, ceea ce ne, nouă ne indică că discuția noastră a dat roade. Ne arată că dezbaterile noastre s-au soldat cu rezultate concrete la nivel național. Așadar, dorim să schimbăm mentalitatea și dorim să implementăm hotărârile noastre în statele membre. Cineva a spus că politica e terenul compromisurilor. Da, vrem un compromis cu Consiliul. Pentru a ajunge la acest calea de urmat este cea a discuției. Altfel, nu vom putea progresa. Așadar, Consiliul trebuie să țină cont de poziția Parlamentului European, să o recunoască ca atare și apoi să se exprime. Doar așa vom vedea cum uh, putem ajunge la o înțelegere. Acestea fiind spuse, în calitate de raportoare, aș dori să spun încă o dată că am avut o bună cooperare cu toată lumea și că mizez pe aceeași bună cooperare în continuare cu Consiliul, cu Comisia, cu toți raportorii din umbră pentru a progresa cât mai repede cu putință. Dorim să ajungem la o reformu, reformare a acestui act normativ cât mai repede cu putință. În cele din urmă, mulți colegi mi-au arătat că acest subiect poate să demareze și că propunerea poate fi modificată. Așadar, mizez pe cooperare constructiv, constructivă pentru a ajunge la un nou rezultat. Je... Alors... Vă mulțumesc, doamna Estrela. În mod excepțional îi mai dau cuvântul uh, doamnei Culiac Achis. Vreau numai să fac o precizare. Guvernul britanic a făcut deja o propunere apropo de concediul de maternitate, deci cred că ce propuneți dumneavoastră noi deja facem și, și un alt guvern, nu sunt două lucruri complet diferite. Alors, nous votons sur le paragraphe Votăm alineatul numărul 1. Pentru, împotrivă, abține. Verificăm. Le vot est ouvert. Le vot est clos. S-a închis votul. What is, what is Bon, c'est bon. Alors, le vote est clos. S-a închis votul, reia doamna președintă. 16 euh, 17 contre. 16 pentru, 17 împotrivă, deci se respinge. Alineatul numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Să deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7. Prima parte. Mai întâi, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 7, A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. Vot electronic. Vă rog, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27 de voturi pentru, 5 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc. Și îi predau din nou președinția doamnei Estrela. Ah, oh, nu. No. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc frumos. Îi mulțumesc și doamnei Moran Chartier, doamna vicepreședintă, pentru că mi-a ținut locul pentru acest punct de pe ordinea de zi. Acum trecem la punctul 14, Schimb de opinii în ce privește delegația comisiei noastre la Zagreb. Dar, cum doamna Svensson nu este în sală, dumnea ei a prezidat această delegație și atunci îi dau cuvântul doamnei Zaborska. și o rog să ne dea câteva informații despre această delegație. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus deja, pe 16 pe 16-17 iunie am avut această delegație a comisiei noastre la Zagreb la doar câteva zile după decizia Comisiei Europene de a începe negocierile pe anumite capitole în vederea de a încheia, mă scuzați, anumite capitole în ceea ce privește dosarul de aderare. Au participat patru eurodeputați, doamna Svensson, doamna uh, Uh, Cornelison, uh, domnul Vir și eu. De asemenea, au participat și membrii de la secretariat. E vorba de două persoane. Am avut alături de noi și consilieri politici de la Socialiști Democrați, de la ALDE și de la PP. Reuniunile au avut loc la cel mai înalt nivel, atât la nivel parlamentar, cât și la nivel guvernamental. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții unor ONG-uri și la fiecare dintre aceste reuniuni s-a discutat despre negocierile în vederea aderării. La început am discutat cu șefii delegației uh, europene din, Croa- din Croația. Președintele delegației ne-a oferit informații cu privire la procesul aderării. Negocierile au început în 2005 și pe 1 iulie 2013 procesul aderării ar trebui să fie încheiat. Asta cu condiția ca monitorizarea să fie conformă cu toate așteptările. Croația este acum monitorizată îndeaproape. Trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile până în 2013. Ne interesează în special reformele în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Totodată, agenda pentru uh, egalitatea de gen și pentru drepturile fundamentale ale femeilor e foarte importantă pentru noi, cei de la Comisia Parlamentară. Acest, această tematică este parte a procesului de monitorizare. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ței croate pentru egalitatea de gen din uh, Parlamentul croat. Și um, reuniun, re, întâlnirea cu președinta acestei comisii a fost foarte interesantă. Putem conchide că această comisie, care a fost creată în 2001, este una extrem de importantă. Are 11 membri. Uh, este compus atât din, bărba, din bărbați și femei. Această comisie are mai multe roluri. A monitorizat procesul de implementare a legislației cu privire la egalitatea de gen și monitorizează la ora actuală toate actele normative care au legătură cu egalitatea de gen. Fie că e vorba despre legislația împotriva violenței domestice, despre legislația cu privire la familie și dreptul familiei și așa mai departe. Se lucrează acum la al cincilea plan pentru egalitatea de gen, comisia participând și la activitățile pregătitoare pentru crearea unor politici sociale, politici antreprenoriale care vizează implicarea activă a femeii și implementarea egalității de gen la toate nivelurile. Președinta acestei comisii ne-a comunicat că suferă din cauza finanțării defectuoase și că nu există suficienți bani alocați pentru ca legislațiile, legislația să fie implementată pe deplin. Se referea în special la legislația pentru sprijinirea egalității de gen și uh, la legislația împotriva discriminării. Cred că, la urma urmei, problemele sunt similare în toate statele De fiecare dată când am organizat uh, astfel de delegații, s-a ajuns la un moment dat uh, la problema banilor și a fost menționată problema finanțării. Ne-am întâlnit și cu președintele Parlamentului Croat. Aici aș dori să mă refer la faptul că s-a discutat despre uh, legea cotelor. Legislația croată ar trebui să fie adaptată în așa fel încât 40% din Parlament să fie reprezentat de femei. Președintele Parlamentului consideră că după emiterea acestei legislații, situația se va îmbunătăți la nivelul reprezentării femeilor în Parlament. Am avut reuniuni pe aceeași temă cu reprezentanții societății civile. reprezentanta cu care am discutat ne-a spus că, într-adevăr, trebuie ca legislația să fie readaptată. Am discutat și cu mediatorul croat în ceea ce privește drepturile femeii, drepturile copiilor, drepturile persoanelor cu handicap. Și din toate aceste dezbateri a reieșit un lucru. Guvernul și Parlamentul trebuie să trebuie și doresc să implementeze într-o manieră mult mai eficientă fondurile pentru aceste dosare. În primul rând trebuie să fie demontată birocrația, în al doilea rând tot procesul accesării fondurilor trebuie să fie uh, să devină mult mai transparent, mult mai clar pentru ca astfel cei implicați în acest domeniu să poată să-și îndeplinească sarcinile în mod corespunzător. Iată un lucru care trebuie monitorizat pe mai departe. Am discutat de asemenea și cu secretarul de stat pentru familie, veterani și solidaritate între generații. Această reuniune a fost una extrem de fructoasă. De stat ne-a informat despre modul în care a organizat ministerul, astfel încât să fie tratată egalitatea de gen la nivelul legislației. Legislațiile, legislația din 2009 în ceea ce privește violența domestică se referea la măsuri împotriva discriminării și așa mai departe. Ni s-a spus că ministerul alocă acum fonduri speciale femeilor care au devenit victime ale violenței domestice și ale traficului de ființe umane. E vorba de fonduri sporite cu 30% acum. Secretarul de stat, domnul Plenković, responsabil pentru chestiuni europene, s-a referit la stadiul uh, negocierilor pentru aderare. S-a discutat și despre întâmplările din 12 uh, iunie de la Split cu ocazia Paradei Gay. Toate autoritățile statale au condamnat ceea ce s-a întâmplat pe 12 iunie la Split. S-a spus foarte clar că Croația nu tolerează și nu va tolera nicio formă de violență. În ceea ce este procesul aderării, secretarul de stat a spus că au fost emise deja mai bine de o mie de legi și au fost adaptate mai bine de o mie de legi în vederea aderării. Apoi ne-am întâlnit cu directoarea Autorității pentru Egalitatea de Gen. Ne-am întâlnit și cu directoarea generală a Ministerului de Sănătate, din cadrul Ministerului uh, Sănătății. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții Ministerului Justiției și cu toți aceștia am discutat despre activitățile întreprinse la ministere sau la autoritățile de stat. Reprezentanța Ministerului de Justiție ne-a spus că agenda mediatorului nu va fi modificată. Ne-am întâlnit apoi și cu ONG-uri și cu reprezentanți ai uh, sectorului public. E vorba despre o reuniune la care au fost reprezentate mai bine de 10 ONG-uri. O reuniune extrem de fructoasă. A avut loc și o, un mic incident. După ce a luat cuvântul reprezentantul unui ONG, reprezentanții a alte două ONG-uri au, au spus că vor părăsi negocierile. Am dorit să convingem, să convingem pe, aceste, pe acești reprezentanți să rămână în continuare alături de noi, însă nu au dorit să facă acest lucru. Am discutat despre finanțarea ONG-urilor, am discutat despre educație, despre problemele din educație, despre uh, problemele femeilor, despre problemele minorității uh, rome, despre diferențele ce există între minorități și despre uh, implicarea activă a femeilor în societate. La final, aș dori să Mulțumesc doamnei Svensson în calitate de președintă a comisiei noastre și președintă a acestei delegații. Doresc de asemenea să mulțumesc secretariatului. Am participat în cadrul acestei legislaturi la mai multe delegații care au fost extrem de bine organizate. Am avut uh, timp suficient pentru discuții și pentru negocieri cu reprezentanții Parlamentului, reprezentanții guvernelor, reprezentanții ONG-urilor. Și pentru această bună organizare doresc să mulțumesc tuturor celor implicați. De asemenea, dacă mi se permite, aș dori uh, să o menționez și pe doamna Ovir, care din păcate nu mai e în sală. Um, aceasta probabil nu va mai, aceasta nu va mai interveni, dat fiind că este acum absentă. Mulțumim, doamnă Zaborska, pentru intervenția extrem de interesantă și informativă. Iată că ideile stipulate în raportul Svensson sunt acum uh, întărite, dat, dat fiind succesul acestei delegații. Trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, E vorba despre proiectul de raport cu privire la situația femeilor în uh, război. Doamna Nicolae este raportor și are acum cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președintă am să utilizez limba mea din respect pentru numeroasele femei românce militari implicate în zonele de conflict pentru că din acest punct de vedere ara mea a făcut un pas semnificativ înainte. a uh, vrea să vă mărturisesc că nu mi a fi dorit niciodată să avem un astfel de raport pentru că mi a dori să avem pace mi a dori să nu avem conflicte mi a dori să nu avem victime ale conflictelor însă din păcate realitatea acestui secol uh, mă infirmă iar realitatea recentă este una care constituie un semnal de alarmă privind ceea ce se întâmplă în momentul de faă în nordul uh, africii realizez că vom avea conflicte sigur fără foarte mare amploare dar de o violenă extremă i această uh, violenă extremă are o singură o primă victimă femeia alături de ea și copilul. deci uh, raportul tratează o temă de actualitate o temă care a constituit o preocupare atât pentru uh, uniunea europeană cât și pentru comunitatea internațională. am să menionez pe scurt pentru că sunt absolut convinsă că foarte multe dintre dumneavoastră sunteți eh, poate mai bune cunoscătoare ca mine a acestei problematici oricum mai implicate în această temă dar nu pot să nu menionez faptul că după adoptarea rezoluiei o mie trei sute douăzeci și cinci eh, a onu și a rezoluiei o mie opt sute douăzeci parlamentul european uniunea europeană în general a fost uh, implicată în luarea de măsuri pentru ca uh, situația femeilor în uh, zonele de conflict armat să se îmbunătățească. Uh, statele uh, onu în general în aplicarea rezoluiei o mie trei sute douăzeci și cinci a făcut un pas uh, înainte numirea recentă a noului reprezentant special al secretarului general al onu pentru combaterea violenei sexuale în conflicte în persoana doamnei margot wallström cred că constituie o recunoatere a modului în care uniunea statele membre parlamentul s au implicat în această problematică de asemenea uh, a vrea să menionez că acest subiect uh, este tratat i uh, într o formă de foarte mare actualitate dei platforma de la beijing datează din o mie nouă sute nouăzeci și cinci i Uh, i ca urmare a acestei platforme de la beijing statele membre au uh, luat măsuri pentru a implementa uh, în legislaiile naionale în strategiile i în atitudinile naionale principiile de la beijing parlamentul european a menționa rezoluia din două mii șase care se apleacă asupra acestei chestiuni i a femeilor în uh, situaie de conflict dar uh, dincolo de această problematică uh, tratată internaional i european situaia rămâne. am să încerc să sumarizez cumva principalele recomandări ale raportului cu meniunea că sunt foarte deschisă în a contura o viziune fermă a noastră a acestei comisii în materie dar nu pot înainte de a începe pe acest lucru să nu menionez uh, i să salut situaia grupului operativ instituional pentru femei pace i securitate uh, în iulie două mii zece constituit care s a ocupat uh, cu indicatorii destinai să monitorizeze implementarea acestui plan de aciune al uniunii europene i care cred eu că constituie uh, o activitate deosebită. Uh, nu pot să nu constat însă că violena sexuală sub forma violurilor în masă este din păcate folosită încă ca o tactică de război a putea spune că omenirea nu s a civilizat prea mult pentru că această tactică vine din antichitate însă uh, secolul xxi nu o înlătură i Uh, actorii uh, acestor uh, violene din păcate rămân în mare parte nepedepsii există un gen de impunitate în ceea ce privete nu vreau să menionez cazul clasic al bosniei unde doar treisprezece procurori se ocupă de mii de cazuri ceea ce înseamnă o lipsă de respect a statului faă de această problematică i de implicare ne confruntăm i cu astfel de atitudini i Uh, dar trebuie să recunoatem că uh, în ultimii ani femeile soldat uh, joacă un rol important ca modele de referină în zonele de conflict aceste femei contribuie la destructurarea stereotipurilor proprii bărbailor i i rezultatele pe care le au obinut în teatrele de operaiuni sunt notabile. semnificativ este de pildă cazul afganistanului unde soldaii femei au reuit uh, mai mult decât uh, trupele regulate ale forelor armate implicate în zonă să pacifice zona să coopereze cu zona i să dea o ansă acelei zone spre a i asigura uh, pacea. Uh, eu cred cu fermitate necesitatea includerii mai multor femei în uh, prevenirea medierea i soluionarea conflictelor i uh, în acest raport lansez un apel la adresa uniunii i a statelor membre de a include mai multe femei în armată atât în posturile de high level leadership dar i la nivelele de bază ale forelor militare. Uh, existena unor ofieri de rang înalt care să fie femei uh, în opinia mea este esenială i uh, este esenială nu doar în misiunile militare ci i în misiunile civile pentru că în opinia mea viitorul soluionării astfel de conflicte îl constituie parteneriatul între civil i militar în zonele de conflict Uh, atât în zonele de prevenire cât i în misiunile de peacekeeping cât i în misiunile post conflict uh, pe care le consider foarte importante pentru că ele clădesc uh, viitorul cred că în faza de prevenire este nevoie ca femeile să fie angajate cu predilecie la niveluri de conducere structuri politice structuri guvernamentale structuri militare de vârf i Uh, pentru că uh, tolerana uh, diplomaia privilegierea dialogului sunt vitale într o lume în care violena prevalează inclusiv în atitudinile individuale sigur n am să vorbesc despre educaie care este un factor uh, esenial în uh, uh, generarea performanei femeilor în astfel de domenii statele membre au făcut destul de multe lucruri în acest sens însă în faza de mediere cred că uniunea europeană trebuie să fie mult mai activă i să condiioneze implicarea femeilor în procesele de pace ca parte integrantă a echipelor de negociere internaionale. Uh, din păcate în uh, diplomaia recentă i în experiena recentă la acest moment s a văzut că atunci când uh, avem echipe de negociere internaionale cu predilecie compuse din bărbai parafrazându l pe talleyrand negocierile mai mult decât au înaintat. cred că prezena femeilor ar da o ansă unui drum mult mai rapid în negociere mult mai activ mult mai conciliant eficient i mai uh, eficient uh, i aceasta nu pentru un dat pe care femeile îl au dar ci pentru ceea ce se vede în istorie că au reuit să i construiască. Uh, victimele abuzurilor sexuale în conflicte sunt în majoritate femei cu sigurană uh, este o chestiune care ine de un anumit standard de civilizaie dar uh, acest standard de civilizaie este inacceptabil în momentul de faă dei nu pot să nu recunosc că este pe deplin tolerat în anumite zone de conflict să ne amintim ce s a întâmplat în rwanda să ne amintim ce s a întâmplat în angola în astfel de zone iar reacia comunităii internaionale a fost adesea formală fără foarte multă eficienă Uh, cred că în ceea ce privete impunitatea care în foarte multe situaii a fost clamată în zonele de conflict în plan juridic uh, acestei impunităi trebuie să i se pună capăt i pentru că pacea i dreptatea nu pot fi disociate în opinia mea iar uh, infractorii indiferent de situaia în care comit infraciunea indiferent de calitatea acestor persoane trebuie să răspundă pentru faptele comise. În, de, în faza de edificare a păcii participarea femeilor este esenială i Uh, eu sunt în zonă de conflict în care femeile sunt principalii piloni ai comunităilor uh, în care restructurarea i construcia comunităii se face cu sprijinul femeii uh, adesea ca lider al familiei dar această edificare a păcii în faza post conflict trebuie să fie un parteneriat în, între societatea civilă i autorităile locale Uh, una din uh, principalele recomandări pe care am uh, lansat o în acest raport este apelul lansat pentru crearea postului de reprezentant special al uniunii europene pentru femei pace i securitate în cadrul serviciului de aciune externă de ce cred că este necesar să se întâmple acest lucru i în uniunea europeană aa cum s a întâmplat recent la onu? conflictele s au multiplicat s au multiplicat și femeile victime ale acestor uh, conflicte. Uh, cred că e nevoie de un efort uh, coordonat al comunității internaționale de a încerca să dea un răspuns adecvat acestei situații i ca atare un nivel uh, egal cu cel pe care naiunile unite uh, îl are ar fi de dorit ar uh, genera mai multă eficienă i slavă domnului există în uniunea europeană femei oameni politici sau femei care provin din societatea civilă cu expertiză remarcabilă în acest domeniu. nu cred că este un efort financiar i dacă ar fi un efort financiar cred că el merită pentru că beneficiile acestei, structuri pe termen uh, mediu i lung fără îndoială uh, nu vor lipsi cred că am putea fi uh, mai coereni în abordarea dialogului atât cu naiunile unite cât i cu nato atunci când colaborăm. Uh, cred de asemenea că în, uh, misiunile uh, noastre militare este nevoie ca funciile de consilier pe probleme de gen să fie dublate dei în acest moment există o capacitate de training a celor implicai în, în zonele de conflict pentru a aborda aceste probleme de gen dar opinia mea este că e nevoie însă să dublăm aceste funcții de consilier uh, cred că e necesar în momentul de faă ca statele membre să adopte să implementeze i să monitorizeze planurile de aciune naionale i având în vedere că în conformitate cu ultimele date statistice doar zece state membre dispun de planuri de aciune naionale privind femeile pacea i securitatea ca urmare a rezoluiei o mie trei sute douăzeci și cinci i alte cinci state membre sunt în curs de a i finaliza propriile uh, planuri de aciune. am să uh, cu permisiunea dumneavoastră fără însă să vă inoportunez uh, foarte mult a vrea doar trei sau patru indicatori uh, cu care uh, pot da o viziune asupra situaiei în momentul de faă în uniunea europeană de pildă numărul i procentajul femeilor implicate în negocierea proceselor de pace sprijinite de uniunea europeană între două mii opt i două mii nouă i Uh, doar șapte state membre au sprijinit această politică de implicare a femeilor în negocieri în ări precum uh, sudan somalia afganistan uh, nu avem însă nicio statistică europeană cu privire la numărul specific de femei implicate în acest proces de negociere nu a fost considerat acest lucru un criteriu obiectiv i pot să vă spun însă că în uh, afganistan nu a fost implicată nicio femeie doar cinci state membre au raportat faptul că au sprijinit financiar organizaii neguvernamentale în uh, negocierile de pace cred că e nevoie să sprijinim mai mult organizaiile neguvernamentale care oricum sunt mult mai vizibile în teatrele de operaiuni i mult mai uh, eficiente i i uh, în ceea ce privete de pildă ca un alt indicator proporia femeilor ca lider ai misiunilor diplomatice în cele treizeci și șase de uh, delegaii ue chestionate există doar o singură femeie head of uh, delegation mă refer la eritreea numărul mediu de femei ca i lider a misiunilor diplomatice în ările membre a fost de optsprezece sigur excelează suedia cu un număr de treizeci și patru uh, numărul mediu de femei participând în misiunile ue este însă de doar zece i aici uh, excelează finlanda cu. treizeci uh, de asemenea consider că este nevoie să dezvoltăm punctele focale de gen i Uh, în toate misiunile militare și civile în care suntem uh, implicați și aș vrea să precizez uh, că în momentul de față doar la rafah avem un astfel de punct focal care se focusează pe chestiuni de gen. sigur sunt i alte, alte date ali indicatori statistici pe care i am analizat i Ehm, nu am pretenia că am epuizat subiectul este un subiect ehm, vast este un subiect dificil dar a fost un subiect ehm, provocator pentru mine i vă mărturisesc că am toată deschiderea pentru ca raportul nostru să, fie, aibă eficienă i să îmbunătăească situaia cu sigurană această preocupare a comisiei noastre fiind una care este în deplin acord cu realitatea. vă mulumesc. Obrigada, senhora Nicolai. Mulțumim, doamnă Nicolai. Doamna Nedelceva, acum dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i adresez mulțumiri doamnei Nicolai pentru felul în care s-a ocupat de acest subiect sensibil în mod uh, foarte aprofundat. Raportul dumneavoastră este deosebit de complet, vorbește foarte bine despre toate fațetele acestei problematici a femeilor în, uh, în timpul războiului ne dăm seama cât de multe și de mari sunt provocările uh, cărora trebuie să le facem față în acest domeniu și e foarte bine că în acest raport se vorbește despre femei ca fiind victime, dar și despre rolul femeilor în momentele de după conflict sau în faza în care aceste conflicte ar putea să fie prevenite. Mă bucur foarte mult de faptul că ați vorbit și despre rolul central pe care femeile trebuie să-l joace în forțele armate, în misiunile de negociere a păcii sau în misiunile de menținere a păcii. În ce privește această funcție, nouă funcție de înalt reprezentant pentru situația femeilor și pentru pace și securitate, cred că este o idee uh, uh, foarte bună. Uniunea Europeană trebuie să apere mai mult drepturile femeilor în lume și sunt de acord cu aliniatele dumneavoastră de la 13 la 18, unde se vorbește despre o mai bună coordonare a politicilor europene în ce privește drepturile femeii, păstrarea, uh, menținerea păcii și păstrarea securității. De asemenea, susțin uh, poziția dumneavoastră și asupra uh, uh, celorlalte puncte care vorbesc despre rolul femeii în domeniul apărării, dar aș vrea să fac și câteva observații. Cred că trebuie să insistăm mai mult asupra consecințelor pe care le au violențele cu caracter sexual asupra femeilor, dar și asupra familiilor acestora. Poate că ar fi bine să subliniem că este vorba despre consecințe, consecințe teribile atât fizice, dar și psihice, pentru că și soților, familia, copiii sunt afectați. Impunitatea este un punct crucial în lupta împotriva violențelor sexuale și dumneavoastră reamintiți acest lucru în mai multe rânduri, dar cred că trebuie să insistăm mai mult asupra modului în care sancțiunile sunt aplicate chiar și în sânul forțelor armate atunci când există cazuri de uh, viol. Forțele armate trebuie să își respecte regulamentele interne și nu trebuie să profite de prezența lor pe teren pentru a uh, viola uh, uh, femei pe care de fapt ar trebui să le apere. Eu cred că uh, acest uh, aspect al educației ar trebui să fie omniprezent în raportul dumneavoastră, atât educația femeilor, dar și, bineînțeles, educația copiilor. Și cred că am putea să insistăm mai mult asupra acestui punct. O ultimă remarcă. Trebuie să insistăm mai mult asupra nevoii de a respecta tradițiile în programele de formare și de, uh, uh în programele de învățământ. Vreau să reamintesc, de exemplu, ce rol important pot să joace atelierele de dans, de pictură și de dans tradițional în aceste programe de formare uh, a forțelor armate aflate în zonele în conflict. Avem deja exemple de bune practici care ar putea să fie luate mai mult în considerare, pentru că noi nu ne dorim să intrăm în conflict cu tradițiile din uh, zonele în care suntem prezenți, ci din potrivă dorim să promovăm un mai uh, bun dialog și mai un dialog mai intens și prin intermediul schimburilor culturale. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră uh, în uh, acest domeniu și pe această temă foarte sensibilă. Mulțumim! Mulțumim, doamne Nedelceva. Nu știu dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul. Poate cineva din partea comisiei? Doamna Zaborska. Nu, nu ca reprezentant a comisiei. Nici care, ale niecolco poz... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să fac câteva observații cu privire la acest raport. Doamnă Nicolai, doresc să vă felicit pentru abordarea acestei teme complexe. E o situație neobișnuită, surprinzătoare și îngrijorătoare faptul că rezoluția 1325 uh, ONU uh, a fost uh, adoptată în acum 11 ani. Sigur, s-a întâmplat acest lucru fiindcă cu ani în urmă situația femeilor fusese destul de precară în războaie și în, în situații de conflict. După cum a spus și raportoarea, în cadrul celor 11 ani, progresul înregistrat a fost destul de mic. Și această situație e îngrijorătoare și uh, destul de surprinzătoare, mai ales în ceea ce privește violența utilizată în situații de conflict ca armă. Și în continuare, impunitatea există. Multe femei suferă în război din diferite motive. Iar raportoarea noastră a spus că ar fi necesar ca femeile să participe mult mai mult și mult mai activ uh, în cadrul negocierilor de pace. E important acest aspect, fiindcă cetățenii țărilor marcate de conflict susțin că femeile pot reprezenta pionieri de ce se întâmplă acest lucru? Fiindcă femeile, în primul rând, doresc să-și uh, protejeze copiii și familia. Și de aceea, situația femeilor este cu atât mai dificilă, fiindcă e vizată activitatea de zi cu zi a acestora. Vă adresez o întrebare, doamnă raportoare. Ați uh, avut această abordare în mod intenționat? Ați uh, dorit să abordați această situație din uh, perspectiva ei cea mai tristă uh, în mod intenționat. De asemenea, aș dori să menționez faptul că ați omis un unghi foarte important, acela al femeilor teroriste, fiindcă acestea fiindcă a avut loc, mă scuzați, o anumită tranziție. Există femei care sunt utilizate ca armă vie și care conduc atacuri teroriste. Și trebuie să ne adresăm următoarea întrebare. De ce se ajunge la această situație și de ce femeile s-au adaptat la aceasta? De ce au, i-au urmat pe bărbați în activitățile lor teroriste? Care este motivul pentru care femeii, tinerii, chiar copiii au ajuns să fie carne de tun? E de vină mediul din care provin aceste persoane oare? e de vină faptul că provin din sărăcie și că doar astfel au putut obține probabil bani pentru familiile lor, fiindcă la baza acestor probleme pot să stea disperarea și sărăcia și nevoia de a proteja familia. Poate că nu ar fi rău ca în două, trei paragrafe să descriem puțin această situație, astfel încât Uh, subiectul să fie abordat într-o manieră exhaustivă. Pentru că, la urma urmei, e vorba de un fenomen extrem de trist care trebuie menționat. Oricum, eu vă mulțumesc și vă felicit pentru activitatea întreprinsă până acum. Mulțumesc, doamnă Zaborska, spune doamna președinte, doamna Papadopoulou. Mulțumesc. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor pentru proiectul de raport. Proiect care este foarte bun și foarte actual, fiindcă există la ora actuală multe conflicte, mai ales în spațiul estic mediteranean și în Orientul apropiat. În aceste zone, femeile cad victimă a violenței și a războiului. Trebuie subliniat uh, efectul psihologic pe care îl are această violență nu doar asupra femeilor care devin victime, ci și asupra familiilor acestora. Cred că acest lucru nu reiese deocamdată suficient din raport. Adesea femeile asistă la asasinarea membrilor familiilor lor. Vedem acest lucru live la televizor, vedem cum sunt răpiți copiii, cum uh, sunt răpite fiicele uh, acestora și așa mai departe. Avem experiență în acest sens în Cipru. Astăzi discutăm despre durerea femeilor care uh, își caută aparținătorii dispăruți. În continuare, problema dispăruților nu este soluționată în Cipru. E vorba despre pierderi tragice din sânul multor familii. Și haideți să ne gândim puțin la rolul pe care femeile îl joacă în cadrul familiilor. Femeia e mamă, e soție și adesea se poate confrunta cu dispariția soțului sau cu dispariția copiilor. Și odată ce ai pierdut o persoană dragă, te confrunți uh, cu o rană deschisă, rană care poate fi vindecată doar prin găsirea acelei persoane, prin găsirea și înmormântarea acesteia pentru a încheia un capitol dureros. Femeile suferă foarte mult și transmit această suferință mai departe și celorlalți uh, membri ai uh, familiei. Aș dori așadar ca raportul să facă trimitere puțin la chestiunea acestei, la problema acestei pierderi și a rănii deschise, fiindcă e o altă modalitate prin care femeia și familia acestea ajunge să devină victimă. Mă bucură faptul că raportoarea atrage atenția asupra impunității violatorilor procurorii, judecătorii trebuie să fie pregătiți în acest sens și trebuie să cunoască problema mult mai bine. Trebuie ca violatorii să fie pedepsiți, fiindcă aceștia fac ca, ca femeile și familiile acestora să devină victime și pradă războiului. E important că atunci când discutăm uh, despre uh, justiție, să spunem că pacea nu poate veni fără dreptate. Și dreptatea trebuie să vină cât mai repede, fiindcă, după cum spun uh, britanicii, uh, dreptatea amânată e o mare problemă aici. Adesea, procedurile judiciare sunt uh, foarte lungi și așa trec ani la rând fără ca violatorii să fie pedepsiți. Și dacă există impunitate, e clar că nu, nu va exista descurajare de la asemenea fapte. Eu cred că e important ca făptașii să fie pedepsiți. Impunitatea reprezintă un lucru inacceptabil. Justiția trebuie să uh, își facă datoria cât mai repede cu putință. De asemenea, subliniez faptul că nevoia de a avea un reprezentant special pentru femei, pace și securitate e salutară. E nevoie să avem un astfel de serviciu, fiindcă așa va fi consolidat acest sector. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președinta. Are cuvântul doamna Nicolai vă mulțumesc pentru sugestii uh, într adevăr toate sugestiile uh, dumneavoastră sunt relevante. am să încep uh, vorbind puțin despre efectul psihologic cu siguranță vom aborda în raport această chestiune din două raiuni pentru că e relevant la nivel regional la nivelul comunității dar într o lume globalizată în care imaginea violentă se transmite întregii comunități internaționale este mult mai relevant și cu efecte pe termen mediu și lung destul de perverse și destul de importante. va trebui să avem o abordare asupra modului în care tratăm ca și uniune europeană uh, cu acest efect uh, psihologic pentru că el nu face nu va putea face nefiind tratat nefiind abordat în uh, uh, problematica noastră decât să agraveze i să amplifice consecinele psihologice i aa de dezastruoase ale oricărui conflict. de, uh, acord cu toate sugestiile doamnei nedelcheva i cu sigurană consecinele asupra familiei aplicarea de sanciuni situaia impunităii chestiunile care in de tradiie în educaie sunt relevante i va trebui să facă parte din acest raport. am să încerc pe scurt să îi răspund doamnei eh, zborsk n am vorbit despre femeile kamikaze implicate în aciuni teroriste pentru că ele sunt eh, autori nu victime ale situaiilor din eh, conflict răspunsul meu la această chestiune este nu sărăcia uh, je, je peux attendre un peu pour euh, Madame zaborska vient parce que je, je commence de, de répondre à votre question. Am început să vă răspund la întrebare, așa că mai aștept ca doamna Zaborska să se așeze ca să pot să reiau. Uh, deci n-am vorbit despre femeile kamikaze implicate în acțiunile teroriste pentru că eu le consider autori de conflict și nu victime ale conflictului. Dar opinia mea este că nu situația economică le determină să aibă astfel de, de atitudini, ci modelul cultural ele vin dintr un model cultural în care războiul este considerat uh, ca aparinând întregului popor e vorba de un război total i în acest tip de model uh, puternic împregnat cu date religioase femeile copiii i bărbaii au obligaia de a face acelai lucru. Uh, împotriva acestui model cultural este dificil să lupți dar tot ce se poate face de către comunitatea internaională este schimbarea standardelor de educaie pentru astfel de femei. în alte condiii este foarte dificil să lucrezi în, uh, în acest domeniu. i m ați întrebat despre uh, protejarea familiei în uh, situaiile de conflict Uh, da aveți uh, perfectă dreptate familia de fapt uh, alături de femeie este principalul beneficiar aș putea spune între ghilimele al acestor situații de conflict. Nu a existat o preocupare a comunităii internaționale pentru că este una care presupune un efort conjugat al mai multor factori Uh, cei locali cei naționali cei internaționali dar cele mai eficiente eh, măsuri care au gândit la protecția familiei la terapie post traumă la uh, sprijin social la uh, sprijin economic au fost nu neapărat guvernele ci mai mult organizaiile neguvernamentale implicate în, în acest domeniu sigur uh, în, uh, în cazul negocierilor m ați întrebat de ce am ales am ales intenționat acest lucru. Uh, am studiat istoria negocierilor post conflicte nu sunt un specialist în științe militare însă lucrez de foarte mult în, timp în acest domeniu și în raport de durata și de efectele proceselor de negociere de compoziția delegațiilor, am realizat încă din secolul XVI și mă gândesc la Clausewitz, la doctrina militară clasică, eficiența acestor negocieri, durata lor a fost influențată de structura de gen a delegațiilor. Ori femeile cred că au un dat spre dialog care este uh, neconstruit așa cum sunt bărbații la noi pentru că uh, suntem titularele procesului de maternitate zâmbesc dar așa este suntem mult mai dispuse psihologic spre, uh, spre dialog spre negociere spre soluții neconflictuale și cred că acest lucru trebuie valorificat uh, și în uh, formulele de negociere. Vă mulțumesc! Câteva informații despre calendar. Termenul limită pentru prezentarea amendamentelor este 8 septembrie la prânz. Examinarea amendamentelor va avea loc pe data de 11 octombrie votul în comisia DVP 7 noiembrie și votul în comisia noastră cu ocazia reuniunii de pe 21-22 noiembrie. Dezbaterea în plenară ar trebui să aibă loc în timpul sesiunii plenare din ianuarie 2012. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, raportoare pentru proiectul de aviz, doamna Nicole Sinclair și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că aveți proiectul de avis în fața ochilor, sau ce puțin sper că asistentul meu uh, uh, vi l-a dat. L-am trimis secretariatului comisiei în urmă cu câteva zile. Înainte de a face precizia în ce privește proiectul de aviz, aș vrea să revin la câteva comentarii care au fost uh, făcute la ultima reuniune. A fost un comentariu făcut nu la microfon, ci în sală. Și cineva a întrebat de ce eram eu în Parlamentul European și cred că este un comentariu de-a dreptul rușinos. Sunt în Parlamentul European pentru că am fost aleasă. Suntem într-o democrație și este normal să existe și o opoziție. Este normal să existe un schimb de opinii. Eu reprezint o regiune cu 5 milioane de locuitori. Și Există multe state membre în Uniunea Europeană care au în total 5 milioane de locuitori, deci eu cred că părerile mele trebuie să fie luate în serios și în considerare. În ce privește acest proiect de aviz, în ce privește drepturile uh, fundamentale în Uniunea Europeană, sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră nu vor fi de acord cu proiectul meu de aviz. Dar așa cum am mai spus în această comisie și cum am spus și în plenară de mai multe ori, eu sunt împotriva oricăror forme de discriminare. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca în toate societățile să nu uh, suferim de discriminare, fie ea de uh, discriminare sexuală, discriminare împotriva uh, persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. Asta ar fi situația ideală, cu toții ne-am dorit-o. Dar eu cred că tot lupta împotriva discriminărilor ar trebui să conteze cu adevărat. Și haideți să ne amintim care este numele comisiei noastre. Noi ne numim Comisia de Egalitate între Sexe. Noi nu suntem o comisie pentru a obține mai multe drepturi pentru femei sau mai multe drepturi pentru bărbați. Și repet, eu sunt împotriva oricărei forme de discriminare, pentru că o, uh, rezultatul oricărei forme de discriminare este că există victime și de aceea nu este uh, corect din punct de vedere moral. De aceea mi-aș dori să existe cu adevărat șanse egale, șanse egale pentru toți. În Regatul Unit există niște statistici, dar uh, m-am documentat și în ce privește situația uh, uh, în alte țări din Europa și mi-am dat seama că situația este oarecum similară, rezultatele sunt similare. De exemplu, În această statistică stabilită în urma unui sondaj de opinie, am văzut că în jur de 86% dintre respondenți erau convinși că există discriminare și mai ales discriminare uh, bazată pe uh, uh, uh diferența între cele două sexe și, în plus, am văzut că femeile sunt cele care nu doresc să li se apere prea mult drepturile pentru că nu vor să fie tratate ca niște copii care nu sunt în stare să se apere singure. Și în ce privește discriminarea pozitivă, am văzut că persoanele mai în vârstă sunt mai receptive la acest gen, la acest gen de măsuri de discriminare pozitivă mai degrabă decât persoanele mai tinere, care uneori chiar se opun uh, discriminării pozitive. Pentru că cineva își dorește să primească un loc de muncă pentru că are cele mai bune aptitudini în acel moment sau în momentul interviului, nu pentru că este uh, o femeie sau, știu eu, un bărbat. Asta numesc eu forme de discriminare. Nimeni nu dorește să sufere de pe urma discriminării. Puneți-vă și dumneavoastră în locul unui bărbat care toată viața lui a muncit pentru a obține un anumit post o anumită funcție. Și s-a întâmplat, de exemplu, în Regatul Unit, atunci când uh, au existat anumite inițiative din partea Partidului Laborist. Existau oameni care de ani și ani de zile munciseră pentru a ajunge la un sfârșit de uh, carieră strălucit, dar nu li s-a permis să fie candidați pentru că agenda uh, partidului era alta și doreau să favorizeze femei care să ajungă în funcțiile acestea. Deci nu vi se pare că este nedrept și că este o formă de discriminare? Nu poți numai să spui că uh, uiți uh, ani și ani de uh, istorie, da, a existat discriminare împotriva femeilor an de-a rândul uh, pe parcursul istoriei, dar asta nu înseamnă că trebuie, trebuie să înlocuiești acea discriminare cu o alta, acum, în epoca modernă. De aceea eu sunt împotriva discriminării pozitive. Eu cred că discriminarea pozitivă este o iluzie, o înșelătorie, pentru că de fapt nu uh, tratăm cauza profundă a problemei. Haideți să ne uităm, de exemplu, la uh, ce se întâmplă cu uh, îngrijirile de sănătate sau cu uh, îngrijirea și educația copiilor. Spunem că din ce în ce mai multe femei uh, sunt uh, absolvente de studii superioare, dar, pe de altă parte, uh, cine lucrează în învățământ, cine are grijă de copii? În majoritate, uh, femei. Sunt anumite modele care se creează încă din copilărie. Să uităm uh, ce se întâmplă în Regatul Unit. De aproape 60 de ani de zile țara noastră este condusă de o, o femeie. Apoi, primul ministru cel mai uh, um, cunoscut din Regatul Unit, bineînțeles, a fost o femeie, Margaret Thatcher. Uh, și să nu o uităm pe Mahatma Gandhi și, și mă scuzați, pe Indira Gandhi și sunt alte figuri atât de iminente care nu au avut nevoie de măsuri de discriminare pozitivă pentru a deveni celebre. Mulțumim! doamnă uh, Sinclair. Acum dau cuvântul doamnei Cecova. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i adresez mulțumiri doamnei Sinclair pentru faptul că acest uh, proiect de aviz este destul de echilibrat și, în plus, îmi pare bine că am început în comisia noastră să monitorizăm punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Vorbim des despre drepturile fundamentale, dar opinia publică nu este suficient de bine informată în ce privește respectarea acestor drepturi și nici despre situațiile în care ele sunt nerespectate. De asemenea, publicul nu știe cine este răspunzător de punerea în aplicare a acestei carte sau unde poți să depui plângere în cazul în care nu ți este respectat un drept. Există zi de zi cazuri de încălcare a drepturilor fundamentale, tot cum există multe drepturi care nu fac parte din această cartă. Și ne punem întrebări în ce privește jurisdicția competentă. E adevărat că Constituțiile uh, din statele membre garantează drepturile fundamentale <clears throat> pe plan național. Carta europeană nu înlocuiește Constituțiile naționale. Din punctul meu de vedere, acest aspect ar trebui să fie subliniat în proiectul nostru de um, aviz și am să depun un amendament în acest sens. Sunt de acord cu includerea unor date specifice pentru a ști câte uh, uh, plângeri au fost depuse de femei și câte au fost depuse de bărbați. De asemenea, egalitatea de gen pe piața muncii este importantă, așa cum am văzut și în raportul publicat de uh, comisie apropo de aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale pe anul 2010. Și ar trebui să evaluăm eventualele progrese sau chiar uh, consecințele negative a măsurilor de discriminare pozitivă atunci când ele au fost uh, aplicate. Aș vrea să vorbesc și despre drepturile uh, copiilor. În multe dintre petiții, multe dintre plângeri, se vorbește mult despre drepturile copiilor. Există copii care trăiesc în sărăcie, copiii care sunt orfani, copiii care sunt victimele abuzurilor sexuale sau a traficului. Și trebuie să putem să spunem cum pot să facă copiii, cui trebuie să se adreseze atunci când vor să depună o uh, plângere. Trebuie să monitorizăm mai îndeaproape uh, respectarea drepturilor copiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Are cuvântul doamna Thompson. Uh, thank you. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz. Totodată, susțin discriminarea pozitivă și mi-e greu să identific care ar fi victimele acesteia. S-a făcut un sondaj și acesta cred că este foarte interesant. Știm că o persoană care beneficiază de tratament preferențial pentru a găsi un loc de muncă în multe state membre, că în general aceștia sunt bărbații, provin dintr-o țară care probabil înregistrează cele mai bune rezultate când vine vorba despre serviciile de îngrijire a copilului. Avem servicii complete în Danemarca în acest sens și cu toate acestea suntem uh, pe locul 23 în Europa când vine vorba despre poziționarea femeilor în ierarhie. Nu avem uh, femei în conducerea băncilor, spre exemplu, chit că acestea sunt acum mai bine pregătite și educate decât uh, bărbații. Uh, Consider așadar că tratamentul preferențial pentru obținerea unui loc de muncă e foarte puternic în țara mea, dar și în altele. Dacă, ai, dacă primești un loc de muncă, uh, acesta vine cu anumite posibilități și la ora actuală sunt uh, favorizați bărbații. Nu putem să contracarăm această problemă decât introducând discriminarea pozitivă. Cred că face parte din drepturile fundamentale ale Uniunii Europene faptul că am obținut această legislație. Cred că în Regatul Unit a fost foarte benefic faptul că s-a introdus următoarea regulă ca în momentul în care o persoană cu handicap depune candidatura pentru un loc de muncă, aceasta să fie automat chemată la interviu. Aceste persoane sunt profund discriminate pe piața muncii și a le acorda o Posibilitate, posibilitatea de a participa la un interviu în vederea obținerii unui loc de muncă e un mare pas înainte. Consider că aceste persoane nu se percep a fi victime. Mă exprim așadar în favoarea acestui lucru. Cred că e important ca acest aviz să se axeze asupra femeilor. La urma urmei, e o problemă care le vizează și nu e vorba nici despre copii, nici de alte grupuri, ci strict despre femei. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Thompson. Are cuvântul doamna Nedelceva. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și raportare pentru activitatea sa. Aș dori însă să revenim la câteva puncte din acest aviz. În primul rând, câteva remarci de ordin general. Pot să înțeleg că nu avem aceeași abordare din punct de vedere politic, însă mă așteptam să auzim o prezentare mai pozitiv, mult mai pozitivă decât cea pe care am auzit pe, pe care am auzit-o. Trebuie să apărăm drepturile cetățenilor noștri, uh, drepturi de a treia generație, drepturi economic, drepturi economice și sociale. Uh, ar fi, s-ar fi putut ca acest aviz să fie mai pozitiv în ceea ce privește considerentul A. Spuneți că statele membre pot să interpreteze în mod propriu carta, însă este fals. Uh, dreptul european Uh, are prioritate asupra uh, dreptului național. Statele membre trebuie să se conforme să se conformeze jurisprudenței curții, curții de justiție. Curtea protejează drepturile fundamentale și aceste principii generale evoluează în continu, continuu în funcție de tradițiile naționale. Aici se regăsește intersecția între drepturile, drepturile naționale și dreptul european dreptul european nu trebuie să respecte, nu trebuie să respecte fiecare dintre Constituțiile naționale sau că statele membre pot să interpreteze carta. În al doilea rând, pe discriminare. Da, discriminarea pozitivă poate să provoace victime, însă nu văd uh, utilitatea unei asemenea afirmații în aviz. Discriminarea pozitivă este o măsură necesară și temporară dacă cerem reprezentarea egală și remunerarea egală a bărbaților și a femeilor, este un, acest lucru este un lucru de bun simț pentru toată lumea și nu o discriminare a bărbaților. În al treilea rând, spuneți că trebuie să respectăm culturile naționale și diversitate, ca și cum ar exista două tipuri de culturi, cultura europeană și culturile naționale. Uh, este o modalitate reductivă de a vedea lucrurile și aceasta se opune spiritului european al diversității. Și la punctul 6 nu sunt absolut deloc de acord. Cum se poate solicita un audit cu privire la angajamentele legate de preaderare și care reprezintă o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale de către statele care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 și 2007. Nu se pot crea două categorii de state membre. Pe ce bază vreți să limitați acest lucru doar la statele care au aderat după 2004? De ce nu ne întoarcem uh, până în 1973 când a intrat Regatul Unit în Uniunea Europeană? Aceste state membre, toate statele membre au fost acceptate în Uniune pentru că au îndeplinit toate criteriile și nu se poate reveni asupra acestui lucru. Carta trebuie să fie aplicată în toate statele membre și mă opun introducerii oricărui mecanism uh, care uh, să introducă o evaluare doar în unele state membre. Mi se pare important să uh, nu Uh, încercăm să consolidăm această impresie că există cetățeni de rang 2, pentru că acest lucru este extrem de periculos. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Nedelceva. Doamna Pavadopoulou. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt raportor în umbră, din umbră din partea grupului Socialiștilor și Democraților. Mărturisesc că am parcurs de mai multe ori aceste șase aliniate. În opinia mea, avizul se îndreaptă în direcția greșită, fiindcă subestimează impactul pozitiv al Cartei uh, Drepturilor Fundamentale. Am ascultat uh, intervenția raportoarei, doamna Sinclair, și trebuie să subliniez următorul aspect. Da, discriminarea e oribilă. Da, vrem să garantăm egalitatea de gen și vrem să oferim șanse egale pentru toți, indiferent că e vorba de bărbat sau femeie. Da? Există noi forme de discriminare. Însă, acest raport nu e un raport despre discriminarea pozitivă, nu e un raport despre noile forme de discriminare. Raportoarea trebuie să clarifice multe probleme care apar în cele șase paragrafe. Începem cu primul aliniat. Nu, de fapt începem cu începutul. Se discută despre interpretarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Trebuie să fie foarte clar despre ce este vorba aici. Carta Drepturilor Fundamentale nu prea lasă loc de interpretare. Dacă cineva citește preambulul acesteia, se spune foarte clar că Carta susține principiul subsidiarității, susține principiul reprezentativității la nivel comunitar și ține cont de obligații internaționale, de tradițiile constituționale ce există în statele membre. Așadar, Carta nu vine cu noi prerogative pentru nivelul comunitar și nu modifică prerogativele, cum sunt definite acestea, în tratate. Dacă raportoarea dorește să meargă un pas mai departe și să abordeze chestiuni referitoare la maniera în care este implementată discriminarea pozitivă sau la noile forme de discriminare, atunci trebuie să se știe că se depășește uh, sfera Cartei Drepturilor Fundamentale. Și filozofia în spatele acestui lucru este greșită, fiindcă nu putem, ca într-un raport al acestei comisii referitor la discriminarea pe bază de gen, să venim cu o nouă filozofie, pentru că se depășește domeniul nostru de activitate. Aș dori de asemenea să menționez că raportoarea trebuie să ne explice foarte clar despre ce e vorba atunci când menționează faptul că discriminarea pozitivă creează victime. Trebuie să spună foarte clar care sunt aceste victime. De ce spun asta? Am văzut că există foarte multe stereotipii. Am văzut că în zilele noastre există femei cu pregătire academică, cu experiență, care nu pot accesa piața muncii. Dacă e utilizată discriminarea pozitivă pe termen scurt, atunci acestea pot să aibă șansa de a accesa piața muncii. Altfel, nu avem cum să le ajutăm. Deci, discriminarea pozitivă nu e o măsură menită a genera mai multă discriminare. E doar o măsură temporară pentru a ne asigura de faptul că uh, femeile care sunt subreprezentate la anumite niveluri să își găsească un loc de muncă. De asemenea, raportoarea trebuie să specifice mult mai clar despre la ce se referă atunci când spune chestiunile de contencios, ă, grupurile vulnerabile, lacunele existente trebuie să fie acoperite. În multe aliniate apar lucruri ambigue. Apar Um, formulări neclare. De exemplu, ce se ascunde în spatele așa zisei neutralități e o exprimare. Trebuie să fiți mult mai precisă în exprimare și să spuneți dacă există victime, care sunt acestea, fiindcă discutăm despre două grupuri, bărbați, femei. În această comisie adesea spunem că femeile sunt cele care au de suferit din cauza stereotipiilor și din cauza uh, comportamentului discriminatoriu Așadar, am spus-o și o mai spunem, suntem împotriva stereotipiilor, într-adevăr, dar trebuie să specificăm foarte clar la ce victime ne referim. Dumneavoastră spuneți, spre exemplu, trebuie să vedem câte plângeri sunt depuse de bărbați, de femei, câte petiții sunt depuse de aceștia. Însă, chiar dacă obținem date statistice concrete, nu ne interesează cantitatea, ne interesează calitatea, nu-i așa? Vrem să știm care sunt persoanele care depun plângeri și din cauza cărui tip de discriminare. Avem nevoie de informații concrete. Nu în ultimul rând, ultimul aliniat se referă la noile state membre care au aderat la Uniunea Europeană. Aici, din nou, e nevoie de clarificare. Vrem să știm exact care sunt uh, angajamentele legate de preaderare neîndeplinite și care sunt statele care sunt restantele acest capitol. Dacă se crede că vechile state membre respectă pe deplin obligațiile comunitare uh, și uh, cele noi nu o fac, atunci aici este abordată o mare problemă. Trebuie să evităm tratarea discriminatorie a statelor membre. Încă o dată subliniez faptul că Agenția Drepturilor Fundamentale trebuie să fie și ea contactată. Dacă există într-adevăr violări ale drepturilor fundamentale, atunci uh, raportoarea trebuie să le identifice ca atare și să le includă în raport, fiindcă altminteri acest text nu poate fi unul acceptat în formula sa actuală. În opinia mea, e mult mai indicat ca acest uh, raport să fie reformulat, redactat din nou. Fiindcă cu raportorii număr de la PPE și de la Verzi am discutat deja despre acest subiect. La ultima noastră reuniune nu am putut finaliza discuțiile fiindcă raportoarea a fost absentă. Eu cred că trebuie să revizuim filozofia acestui raport. Pentru că, depunând amendamente, nu avem cum să schimbăm filozofia din spatele proiectului deja redactat. Mulțumim, doamnă Papadopoulou. Are cuvântul doamna Lena Eck. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc raportoare pentru activitatea întreprinsă pe acest dosar. Și eu am o serie de și eu am mai multe semne de întrebare și, și mai multe comentarii cu privire la acest text. În primul rând, e menționată Convenția ONU dar sunt menționate și instrumentele juridice de bază ale Uniunii Europene. E vorba de uh, documente semnate de statele membre, prin urmare, acestea sunt, se obligă, din punct de vedere juridic, să aplice acest uh, regulament. Și tocmai de aceea se discută acum atât de mult despre ratificarea instrumentelor internaționale. Consider că Carta Drepturilor Fundamentale examinată de Curtea Constituțională Germană reprezintă un subiect foarte important. Trebuie să înțelegem care este ierarhia instrumentelor juridice. Asta trebuie să se întâmple chiar la începutul textului. Grupul ALDE va depune o serie de amendamente pentru a clarifica punctul de plecare din punct de vedere juridic. Există iarăși o serie de neclarități și probleme de traducere, când vine vorba despre textul în suedeză, engleză, franceză. Și trebuie să analizăm uh, documentul și din acest punct de vedere. Asta poate că se întâmplă din cauza uh, imaginii destul de ambigue a situației juridice. Consider de asemenea că abordarea ONG-urilor e una greșită aici. Sigur că trebuie să cooperăm cu ONG-urile și cu forurile civice, dar ONG-urile pot să lucreze în mod autonom, fără uh, implicarea guvernului. Cel puțin asta se întâmplă în statele democratice. În ceea ce privește discriminarea pozitivă, s-a vorbit deja despre acest subiect și sunt de acord cu ceea ce a exprimat doamna Papadopoulou. Așadar, nu voi relua acest subiect. La finele textului se discută despre raportul anual în ceea ce privește drepturile fundamentale. Nu cred însă că dacă ar fi ca bărbații și femeile să se adreseze comisiei, cantitatea trebuie să prevaleze în fața calității și conținutului. Conținutul e analizat în raportul anual și există așadar o abordare circulară. La liniatul 5 se abordează acest subiect, ceea ce face ca liniatul 6 să fie superflu. De ce? Fiindcă acest raport anual analizează deja dacă statele membre, indiferent de uh, momentul aderării de poziția lor geografică, respectă uh, normele impuse. Trebuie de asemenea să subliniem faptul că vechile state membre nu sunt uh, ușa de biserică când vine vorba despre implementarea uh, normelor comunitare. Spre exemplu, um, Suedia adesea a fost în situația de a nu respecta pe deplin dreptul comunitar. Așadar, există o serie de afirmații neclare, afirmații incorrecte, afirmații circulare, de aceea ALDE va depune, un, va depune amendamente pe toate aliniatele acestei rezoluții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Eck. Are acum cuvântul doamna Vertman. Mulțumesc! S-au rostit deja multe lucruri cu care sunt de acord. Aș dori să subliniez două aspecte. Vreau să uh, spun ce înseamnă discriminarea pozitivă. Nu înseamnă că o femeie primește un loc de muncă pentru că este femeie, ci uh, înseamnă că o femeie uh, care este luată în calcul pentru un post are aceleași pregătiri, aceleași calificări cu bărbatul. Și în acest caz, femeia este preferată, dacă vreți. Al doilea aspect pe care doresc să-l menționez în această dezbatere e că aș dori să avem o explicație detaliată care rezultă din uh, aliniatul 4. Acesta este mult prea ambigu. Fie se renunță la el, fie se discută exact despre ce se dorește a fi uh, prezentat aici. Altminteri vom depune mai multe amendamente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Vertman, doamna Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu m-am gândit vreodată că acest aviz va genera o astfel de dezbatere. Câteva afirmații de început niciun fel de discriminare, nici măcar cea pozitivă, nu va aduce vreun bine cuiva vreodată. Procurorii, judecătorii constituționali din toate statele membre vor avea un cuvânt de spus aici. Cu siguranță se vor exprima împotriva oricărei forme de discriminare. Cuvântul discriminare în sine e foarte clar definit în sistemele judiciare. Acest cuvânt e foarte problematic și conține aspecte negative în principiu. Trebuie să se facă așadar o diferențiere foarte clară între discriminarea pozitivă și prestabilirea anumitor criterii pentru grupurile dezavantajate. Nu e vorba aici de discriminare pozitivă, așadar. Pentru că discriminarea pozitivă înseamnă că o persoană obține ceva în lipsa respectării drepturilor fundamentale. Sunt așadar împotriva oricărei forme de discriminare. Aici includ discriminarea pozitivă. Doresc de asemenea să-i transmit doamnei Sinclair încă un uh, mesaj. Nu știu dacă am înțeles eu corect, dar uh, la alinatul a din aviz se spune că autoritățile judiciare ale statelor membre sunt independente și își pot stabili propria interpretare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Dar acest lucru contravine ceea ce se stipulează la punctul 6. Dacă vrem să păstrăm în uh, raport punctul A, atunci nu putem avea punctul 6 în acest text și viceversa. Principial, sunt împotriva creării unei societăți cu două categorii de cetățeni. Cetățenii statelor uh, vechi și cetățenii de mâna a doua. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus doamna Sinclair în principiu. Trebuie să menționăm și să, trebuie să menținem cultura națională și să respectăm uh, subsidiaritatea aici. Da, mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul doamna Figueiredo. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu am o serie de rezerve în legătură cu acest proiect de aviz. Câteva din, din rezervele mele au fost deja menționate de alții, așa încât nu voi vorbi foarte mult. În primul rând, în ceea ce privește măsurile pozitive de la punctul 2. Acestea trebuie să fie creionate mai bine. Ce se înțelege prin discriminare pozitivă? În special atunci când vorbim despre măsuri pozitive ar trebui să fie înțelese că fiind măsuri pentru a lupta împotriva discriminării femeilor. Acest paragraf trebuie să fie clarificat. În al doilea rând, punctul 4. Am și aici câteva rețineri în ceea ce privește neutralitatea sa în legătură cu neutralitatea și felul cum se implementează acest concept. În al treilea rând, punctul 6 nu este foarte clar atunci când face o diferențiere între statele membre vechi și mai noi. Cred că trebuie să uh, mai uh, reformulăm puțin atunci când uh, vorbim despre statele membre noi și vechi, pentru a nu exista o discriminare între statele membre. Există alte puncte deja ridicate cu care sunt de acord. Cred că veți avea foarte mult de lucru cu acest aviz și va trebui să ascultați și alte opinii. Mulțumim, doamnă Figueredo. Urmează reprezentantul Comisiei. Thank you very much uh, for the floor. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută contribuția Parlamentului European la discuția în legătură cu aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Luăm notă de toate, vom lua notă de toate recomandările, în special Uh, raportul pe 2011. Unul dintre obiectivele principale ale acestui raport a fost să inițieze o dezbatere anuală între instituții. Și mă bucur că și Consiliul și-a adoptat uh, concluziile cu câteva luni în urmă. Un alt obiectiv al raportului a fost să țină seama de felul în care s-a aplicat carta și toate drepturile aplicabile aferente. Nu am avut suficiente date pentru a uh, ține cont de scrisorile uh, Parlamentului, rapoartele din Comisia Petiții. Acest, acestea sunt reunite în această broșură Um, pe care, dacă nu ați primit-o deja, o veți primi uh, în săptămâna viitoare în limba dumneavoastră. Un alt obiectiv al raportului a fost să uh, acord, să evidențieze unde se aplică această carte. Comisia a primit multe scrisori prin care, din care se vede că cetățeanul nu știe unde se trebuie să se adreseze în cazul încălcării drepturilor fundamentale. Trebuie să aplicăm cetățenii unde se aplică această carte, pentru că nu se aplică uh, tuturor situațiile, tuturor situațiilor. Se aplică instituțiilor, însă ceea ce privește statelor, statele membre uh, se aplică doar în situațiile de aplicare a legislației europene. dăm exemple unde se aplică Carta Drepturilor Fundamentale uh, și sperăm că uh, acordă informații utile. Vom studia recomandările Parlamentului European și vom lua notă de acestea în pregătirea raportului pe anul viitor. Vă mulțumim! Vă mulțumesc. Acum, doamna Sinclair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o dezbatere foarte animată. Vă mulțumesc eh, pentru observații. Primul lucru pe care vreau să-l clarific este paragraful 6. Cer iertare dacă uh, se înțelege că încerc să creez aici o discriminare, însă nu acest lucru este intenția mea. Eu, atunci când au, eu vreau să spun următorul lucru. Atunci când au aderat aceste noi state membre, multe au făcut promisiuni în legătură cu felul în care vor ridica ștacheta în ceea ce privește drepturile omului. Și mie mi se pare clar că multe din aceste state nu și-au respectat promisiunile. Înainte de a merge mai departe, haideți să vedem ce s-a promis deja și ce s-a uh, îndeplinit. Există anumite state în, din uh, estul Europei în care discriminarea sexuală este încă în floare. Și aceste state au făcut promisiuni la aderarea lor. Acum au trecut șapte ani și nu observăm mari schimbări. Înainte, de aceea spun, înainte de a merge mai departe, haideți să vedem ce, ceea ce am reușit să facem până acum. În ceea ce privește scrisorile, poate că ar trebui să avem un tabel care să arate toate datele pentru a putea să vedem de care sunt preocupările reale ale cetățenilor. Unii, doamna Neșeva, doamna Nedelceva, spune că Uniunea Europeană, legislația europeană prevalează asupra legislației naționale. Orice guvern trebuie să uh, își exercite puterea conform voinței cetățenilor. Dacă un sondaj de opinie cu o marjă de eroare de 3% ne arată că 86% dintre cetățeni uh, au o opinie și nu asculți această opinie, trebuie să uh, te gândești mai bine la ceea ce vor de fapt cetățenii. Priviți aceste uh, Uh, cifre și uh, priviți situația femeilor. Mai multe o, femei se opun discriminării pozitive decât bărbați. Uh, cei din circumscripția mea îmi spun că nu vor să li se impună ceva de sus și nu sunt de acord cu aceste cote obligatorii. Eu cred că trebuie să existe o diversitate. Uniunea Europeană și înțeleg ce încercați să faceți cu Uniunea Europeană. Nu sunt de acord cu acest proiect. Însă, un principiu este că cu toții suntem diferiți, avem valori diferite. În Regatul Unit avem valori diferite între Anglia, Scoția, țara Galilor și Irlanda de Nord. Și noi ne cunoaștem de sute de ani și acceptăm că suntem diferiți. Dumneavoastră vreți să uh, eliminați culturile naționale în 50 de ani. Nu va funcționa acest proiect. Doamna Nedelceva, uh, putem să cerem o reprezentare egală în consiliile de conducere, în parlamente. Și eu cer acest lucru, însă aplicarea directă prin uh, sistemul judiciar este o cale greșită. Doamna Zaborska a spus că atunci când a, ajungem în justiție, justiția natur- naturală va uh, ne va arăta că nu trebuie să susținem nicio formă de discriminare. Uh, aceste măsuri de discriminare pozitivă uh, se uh, aduce efecte nefaste femeilor și vă trimit doar la ultima sentință a Curții de Justiție în ceea ce privește asigurarea auto, lucru care afectează negativ femeile. Voi colabora însă cu raportorii din umbră. Pe mine mă dezamăgește însă că cel de-al doilea grup ca mărime din uh, uh, Parlamentul European, socialiștii au ales un membru supleant din comisie ca raportor din umbră și nu un membru plin. Doamna Parvanova, mulțumesc, doamnă președinte, am o propunere procedurală Am foarte multă experiență cu cercetările științifice și sociologice. Eu sunt destul de sceptică în legătură cu aceste studii prezentate comisiei, pentru că dacă punem bază pe aceste studii, am putea să fim împinși într-o parte sau alta. Studiul care ne-a fost prezentat nu mi se pare că întrunește toate regulile obiectivității felul în care se pune întrebarea uh, este uh, unul care trimite la un anumit uh, răspuns. Și bineînțeles că respondenții răspund nu. Nu este surprinzător că 86% din femei se uh, opun, pentru că, bineînțeles, femeile se împotrivesc discriminării. Bineînțeles că cei care au comandat studiul au avut grijă să formuleze întrebările în așa fel încât să obțină răspunsul pe care îl așteaptă. Aș propune secretariatul să examineze aceste studii și dacă acestea întrunesc regulile științifice, atunci acest studiu să fie luat în considerare. Dacă nu, nu mi se pare că are valoare. Mulțumesc, doamna Parvanova, doamna Sinclair. Vă mulțumesc în legătură cu acest comentariu. Colega mea a spus că cunoaște acest uh, subiect, însă întrebarea care a fost pusă nu menționează nimic despre uh, discriminarea pozitivă acolo, la pagina 3, nu se spune nimic despre discriminarea pozitivă. Dumneavoastră considerați că este acceptabil sau nu ca o persoană să primească uh, tratament preferențial atunci când primește uh, un loc de muncă pe baza următoarelor, următoarelor criterii. Este o întrebare uh, simplă uh, și este un, o societate de sondaje independentă. Eh, Vă mulțumesc, doamna Sinclair. Un scurt comentariu în legătură cu acest eh, schimb de opinie între doamna Parfanova și doamna Sinclair. Aceste studii au fost toate în considerare, însă nu sunt menționate în textul avizului. Vom putea să revenim la această temă atunci când vom evalua amendamentele. Vă spun acum termenele. Termenul pentru amendamente este 5 septembrie la ora 12. Aceste amendamente vor fi depuse în engleză, după cum am decis la ultima noastră reuniune. Votul în comisia noastră va avea loc în 15 septembrie, votul în comisia LIBE în 17 octombrie. ponto seguinte diz respeito à apreciação. Următorul punct. Proiectul de aviz în legătură cu sprijinul, sprijinul acordat Curții Penale Internaționale de către Uniunea Europeană. Confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților. Domnul Cimanski are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor, în acest proiect de aviz în legătură cu susținerea Uniunii Europene către Curtea Penală Internațională, ne referim la o problemă foarte importantă și anume urmărirea celor care comit crime împotriva femeilor și copiilor uh, pe scară largă, uh, în special în urma conflictelor armate și a războaielor. Curtea Penală Internațională este responsabilă pentru punerea sub acuzare a criminalilor de război și a început activitatea în anul 2000 și are multe cazuri pe rol. În iunie în acest an, Curtea a emis uh, un mandat de arestare pentru Muammar Gaddafi, fiul său și șeful Serviciului de Informații din Libia. Aceștia sunt acuzați de violuri, de a fi ordonat violuri în masă împotriva femeilor cu scopul de a intimida civilii. Cu ace- în ciuda acestui fapt, eficiența Curții Penale Internaționale este limitată de lipsa de solidaritate. Statele Unite și Israelul, de exemplu, nu au ratificat tratatele fondatoare uh, și China, India și Rusia nu au aderat niciodată la această Curte Penală Internațională. Anumiți membri ai Curții Penale nu își îndeplinesc obligațiile. Datorită lipsei de solidaritate și datorită izolării acestui tribunal, avem nevoie de o susținere mai mare din partea opiniei publice. Trebuie să se impună condiții ajutorului acordat statelor terțe pentru a le obliga să uh, adere la convențiile legate de Curtea Penală Internațională. Trebuie să întreprindem acțiunile necesare pentru a încuraja partenerii noștri diplomatici să adere la aceste statute. Uniunea Europeană poate să acorde asistență victimelor acestor crime prin susținerea mai susținută a organizațiilor umanitare și din punct de vedere diplomatic ar trebui să ne implicăm mai mult în cooperarea cu um, reprezentantul special al ONU pentru violență sexuală în conflicte. Îi încurajez pe colegi să coopereze cu mine și aștept comentariile dumneavoastră, chiar dacă sunt critice în legătură cu proiectul meu de aviz. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule raportor. Doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru aviz. Raportul vine de la AFET și discutăm despre faptul că acest raport menționează doar în alineatul 29 femeile și copiii. De aceea e atât de important acest aviz. E important să avem, să, ca comisia noastră să participe, fiindcă, la urma urmei, uh, am avut audieri pe această temă, ne preocupă tema violenței sexuale împotriva femeilor, împotriva copiilor în situații de război și e clar că trebuie să tratăm subiectul ca atare. Sunt de acord cu ceea ce se spune în proiectul de aviz. Am doar câteva observații de făcut pe care le voi concretiza în amendamente. Odată la punctul B. Pentru mine ar fi important să facem trimitere la faptul că violența sexuală e o armă în, îndreptată împotriva copiilor și femeilor în situațiile de război și de conflict armat. Aș dori să menționăm explicit acest lucru, fiindcă se întâmplă, face parte din realitatea noastră de zi cu zi. În ceea ce privește referirea la Curtea Penală Internațională, um, subiectul e puțin izolat în context raportorul de la AFECT a făcut mereu trimitere la um, acest for și de aceea e important ca Curtea Penală Instituțională, uh, Internațională să fie menționată explicit aici ca să existe această aliniere la ceea ce se întâmplă la AFET. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Meissner. Doamna Papadopoulou are cuvântul. Sper că am dreptul să vorbesc pentru că, într-adevăr, sunt membru supleant al Comisiei FEM și fac parte din grupul socialiștilor și democraților și am vrut să pun o întrebare doamnei Sinclair pentru că membrii supleanți au aceleași drepturi ca și uh, membrii cu drepturi de într-o comisie. Pot și ei să fie raportori din umbră. Deci eu am dreptul să fiu raportor din umbră, atât pentru proiectul Dunei Davis, cât, uh, <clears throat> dacă mi-aș fi dorit, cât și pentru acest raport. E adevărat că există foarte mulți uh, copii care sunt uh, violați, uh, răpiți sau omorâți în timpul conflictelor. E adevărat că și la Comisia AFET există un raport foarte bun și trebuie să subliniem că acest proiect de aviz este deosebit de util și că ar trebui să fie introdus în raport. Eu mi-aș dori să nu se vorbească numai despre violența împotriva femeilor și copiilor, mi-aș dori ca ONU și Uniunea Europeană să aibă modalități de a pune în aplicare rezoluția evocată. Sunt din Cipru și am avut statut de refugiat și știu foarte bine cât de tragică poate să fie viața atunci când ești un refugiat. Există nenumărate rezoluții din partea uh, um, ONU și din partea Uniunii Europene, dar aceste rezoluții există de ani de zile, dar nu au fost niciodată puse în aplicare. Este o dezbatere politică aici, dar nu este vorba despre o chestiune recentă. Avem nevoie să găsim modalități de a pune în aplicare toate aceste rezoluții. Avem nevoie de un mecanism de uh, uh implementare. În rest, sunt de acord cu acest raport. Poate că o să trimitem niște amendamente numai pentru a sublinia uh, aceste aspecte legate de uh, violențele cu caracter sexual și de consecințele dramatice. Mulțumim, doamnă Papadopulo. Acum dau cuvântul comisiei. Domnul Berman. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Nu avem comentarii de făcut. relator. Atunci dau din nou cuvântul uh, raportorului, spune doamna președintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, comentarii. Aștept uh, amendamentele dumneavoastră. Avem mult mai multe aspecte de evocat. Din punctul meu de vedere, este indispensabil să spunem că multe țări nu se implică atât de mult pe cât ar uh, trebui. Ce se întâmplă în Rusia și în China nu ar trebui să ne facă să uităm că trebuie să exercităm presiuni. Chiar dacă Rusia, Statele Unite și China nu sunt semnatare um, ale statutului Curții Penale Internaționale, nu trebuie să ne împiedice să luăm măsuri și Uniunea Europeană trebuie să-și folosească capacitatea, influența pentru a obține Uh, progrese. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pe altarul uh, profiturilor economice. Nu există multe comentarii, multe reacții, ceea ce poate este și o dovadă a faptului că o să ajungem la un uh, text um, care va satisface o cât mai mare majoritate din comisia noastră. Vă mulțumim, domnule Șimanski. În ce privește calendarul, termenul limită pentru uh, depunerea amendamentelor este 31 august la prânz. Vom vota în comisia noastră pe 15 septembrie, la fel se va vota pe 11 octombrie și raportul va fi dezbătut în plenara din noiembrie. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, data următoarelor reuniuni. Mai întâi la Strasburg, pe 15 septembrie, de la 9 la 10 jumate și apoi la Bruxelles pe 11 octombrie dimineața și după amiaza. Am uh, terminat cu ordinea de zi.